So, ladies and gentlemen, welcome to the internal market and Doamnelor și domnilor, bine ați venit la reuniunea Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. Aș dori să începem prin adopta ordinea de zi. Thank you. No comment. Vă mulțumesc. Este adoptată. Procesul verbal a reuniunii 25-26 ianuarie, 6 februarie, 9 februarie v-au fost transmisă și vor fi considerate a fi adoptate dacă nu se formulează nicio obiecție până la uh, sfârșitul reuniunii de astăzi. Dacă sunteți de acord, foarte bine. Comunicările președintei. Aș dori să vă aduc aminte că reuniunea noastră este transmisă în direct pe internet. Avem de asemenea o aplicație e-meeting, întâlnire electronică, astfel încât uh, toți membrii comisiei și asistenții acestora pot accesa documentele comisiei noastre. În data de 13 martie, într-o luni, de la 7 la 8 jumătate seara, vom avea o reuniune extraordinară a comisiei noastre în Strasburg și vă rog să vă notați acest lucru. Aș dori să spun bun venit unor uh, oaspeți astăzi, în mod specific coaliția membrilor uh, din diferi, uh, diferitelor organizații membri cu dizabili, membri, unor oameni cu dizabilități. Bine ați venit alături de noi. Știți că vă interesează subiectul actul, actului privind accesibilitatea, un subiect care este tratat cu toată seriozitatea de comisia noastră. Bine ați venit la reuniunea de astăzi, însă vom discuta o serie de alte subiecte înainte să ajungem la acesta. Nu știu dacă toată lumea are interpretare. Aș dori să vă atrag atenția că există în uh, cealaltă parte a sălii mai multe scaune unde puteți să găsiți căști pentru a asculta și interpretarea dacă vă doriți acest lucru. Do let her help you find another chair. Um, normally at this stage... În mod normal, în acest moment ar trebui să vă spun care este situația actuală a trilogurilor și altor evenimente, însă nu am avut niciun trilog, deci putem să, trimit, să trecem la primul uh, punct de pe ordinea de zi, detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Raportoare pentru aviz din partea comisiei noastre este Cristă Șaldemoza. Avem un proiect de aviz pentru Comisia pentru Ocupare. Și o să dau cuvântul raportoarei, după care celălalt raportor din umbră. Și aș dori să vă rog să respectați uh, raportorul 5 minute, ceilalți 3 uh, minute pentru a nu întârzia prea mult și vă rog să-mi spuneți dacă doriți să las cuvântul. Cristel o să aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vorbesc în limba daneză astăzi. Deci vă rog să vă puneți uh, căștile dacă nu înțelegeți limba daneză. După cum spuneam, vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat 5 minute. Nu sunt sigură că o să am nevoie de 5 minute în totalitate. Am spus deja care este direcția pe care o va urma proiectul de aviz al comisiei noastre. Nu am depus decât 8 amendamente și M-ar interesa să aflu părerea dumneavoastră în legătură, în legătură cu aceste amendamente. În general, aș dori să precizez că sunt de acord cu propunerea Comisiei de modificare a directivei privind detașarea lucrătorilor. Sunt de acord cu intenția care se ascunde în spatele acestei propuneri de a preciza această directivă însă în trei domenii îmi doresc câteva modificări care, din punctul meu de vedere, ar preciza și mai mult această propunere de modificare, astfel încât să nu fie create probleme statelor membre, angajatorilor și lucrătorilor. Unul dintre aceste domenii se referă la durata, perioada detașării. Comisia se referă la o perioadă de detașare care poate merge până la 24 de luni. În propunerea mea de aviz propun limitarea acestei perioade la doar șase luni, din mai multe motive. În primul rând, am decis să propun șase luni, plecând de la ideea că după șase luni trebuie plătit impozit pe venit în uh, statul în care lucrătorul a fost, uh, a fost detașat. Deci ar fi o idee bună dacă detașarea este limitată uh, la o perioadă de doar șase luni. Este un lucru important pentru că pe piața internă trebuie să garantăm o competiție loială. Angajatorii trebuie angajatorii și lucrătorii trebuie să se bucură de un tratament uh, egal, însă, în urma detașării, acest tratament egal nu este întotdeauna garantat. În plus, trebuie să limităm ca un uh, număr mare de lucrători bine pregătiți să părăsească statele europene din Est, să se îndrepte înspre Occident. Drept urmare, o asemenea măsură de reducere a perioadei de detașare la șase luni ar fi utilă din acest punct de vedere. Apoi, un alt aspect important pentru mine este reprezentat de remunerația. Cred că ar trebui să recurgem la toate definițiile existente ale remunerației. Comisia își dorește o modificare a acestei definiții, mi se pare că trebuie să respectăm definiția existentă, care respectă cutumele existente deja în statele membre. Și dacă am uh, crea, am defini într-un mod nou remunerația, acest lucru ar duce la incertitudine. În ceea ce privește situația lucrătorilor uh, temporari, cred că trebuie să respectăm tradițiile care există deja în anumite state membre. Acestea sunt amendamente. În legătură cu aceste puncte am, am uh, depus amendamente vis-a-vis -vis de propunerea făcută de comisie, propunerea pe care, în general, o susțin. Aștept cu nerăbdare intervențiile dumneavoastră și vă asigur că o să încerc să țin cont de comentariile dumneavoastră, astfel încât și Comisia Competentă pe Fond să poată include, să includă avizul Comisiei noastre. Cine a cuvântul în numele PP-ului? Andreea Schwab. Vă mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc și colegii noastre Charles de Mose pentru prezentarea proiectului Uh, Otmar Caras uh, nu poate fi astăzi prezent, dar m-a rugat să vă, să vă transmit câteva idei din partea sa și o să, uh, o să-mi aduc și o contribuție personală. În data de 28 uh, noiembrie. Am avut deja ocazia să discutăm, să vedem care sunt pozițiile diferitelor grupuri politice și acum este important ca pozi- aceste poziții să se apropie cât mai mult, astfel încât să găsim un compromis care să se bucură de o major- majoritate largă în comisia noastră. Cred că trebuie menționate patru puncte importante pentru domnul Caras. În acest moment, trebuie să plecăm de la premisa că această directivă va fi extinsă asupra mai multor, uh, cuprinzând mai multe dom- domenii, mai multe sectoare de activitate economică și domnul Caras este de acord cu această propunere de extindere a domeniului de aplicare. Însă, o asemenea extindere asupra mai multor sectoare înseamnă că nu mai există o marjă prea mare de manevră pentru derogări. În al, în al, doilea, în al doilea rând, este important să nu creăm noi obstacole în uh, calea bunei funcționări a pieței interne. Este un lucru deosebit de important pentru PPE, ținând seama de faptul că urmează să discutăm pachetul uh, privind uh, serviciile și nu trebuie să ne facem um, iluzii. Nu putem să facem o delimitare atât de clară între subiectul de astăzi și uh, Um, și piața unică a serviciilor. Și din, începând cu primul angajat, de fapt cu al doilea uh, angajat, uh, deja trebuie să înțelegem că se creează o birocrație prin această directivă privind detașarea lucrătorilor și Dragi colegi, trebuie să ne asigurăm că regulile sunt respectate, însă ele trebuie să fie foarte simple, astfel încât să nu ducă la înghețarea unei activități transfrontaliere și uh, v-aș putea, v-aș putea da un exemplu foarte lung din experiența mea um, din zona de graniță între Franța și Germania, însă nu o să fac acest lucru pentru că atunci nu aș mai putea să vă prezint uh, punctele importante pentru colegul nostru Caras. Normele de, preve- de, de protecție a lucrătorilor există deja, deci nu cred că este nevoie de o limitare a perioadei de detașare la șase luni. Apoi, este important să înțelegem că se poate crea o prăpastie, o linie de demarcație între țările vestice și țările estice pentru domnul Caras este evident că trăim într-o singură Europa. Și trebuie să fie respectate aceleași norme de protecție a, a lucrătorilor. Domnul Caras își dorește să reușim să găsim uh, echilibrul potrivit între statele în care există salarii mai mari și salarii mai mici. Aceasta este linia uh, urmată și de grupul politic PP. Și în al patrulea rând, dragi colegi, domnul Caras își dorește ca comisia noastră să poată depune acest uh, aviz comisiei competente pe fond, Comisia pentru Ocupare, care este comisia care în trilogul purtat cu Consiliul va trebui să apere poziția Parlamentului European. Pentru comisia noastră sunt importante cele patru libertăți uh, fundamentale uh, și este important să transmitem un mesaj care să nu, poate, să nu fie interpretat uh, ca a limita cele patru libertăți fundamentale. Și uh, am strecurat și părerea mea personală în aceste rămași, doamnă președinte, deci mă opresc acum aici. Mulțumesc! Eu sunt raportorul din numără în numele ECR, deci în numele ECR aș dori să spun următoarele lucruri. În primul rând, ceea ce privește temeiul juridic. Se vehiculează propunerea de modificare a temeiului juridic de către unii. Nouă ni se pare important ca temeiul juridic propus să fie respectat. Acesta se, re- se referă la libertatea de a furniza servicii și nu mi se pare că trebuie să schimbăm Uh, temeiul juridic de la 53.1 la 151-153, în ceea ce privește o perioadă mai lungă de timp. Comisia a inclus o nouă prevedere privind această detașare pe o perioadă mai, mai lungă de timp pentru a combate dumpingul social. Se propune o perioadă de 24 de luni, astfel încât după perioada respectivă uh, lucrătorii detașați să fie guvernați de normele locale. Această propunere are un caracter cumulativ și susțin obiectivul final de a pune capăt de ampigului social și de a garanta o egalitate de tratament. Însă mie mi se pare că această perioadă de 24 de luni a fost stabilită într-un mod arbitrar, nu reflectă soluțiile necesare în mai multe sectoare economice, mai ales ținând seama de acest caracter cumulativ și Uh, oricum nu sunt deloc de acord cu reducerea acestei perioade la șase luni în toate domeniile. De exemplu, dacă vă gândiți că astăzi este uh, achiziționat un, un aparat, un scanner uh, medical, un tomograf care trebuie să fie întreținut de ingineri peste tot prin Europa și după o anumită perioadă Uh, detașarea inginerilor respectiv s-ar putea să ajungă la o perioadă de mai mult de 24 de luni. Deci mi se pare că este o propunere cu caracter arbitrar a stabilirea acestei, acestei perioade. În articolul 3 și 1 din regulamentul de la Roma uh, se spune, se precizează care este legea uh, aplicabilă și alegerea nu ar trebui să se aplice uh, lucrătorilor în mod automat, ar trebui să fie o alegere uh, posibilă. Există deja garanții împotriva dumpingului social în regulamentul Roma 1 și trebuie să ne asigurăm că prevederile respective sunt respectate și să nu recurgem la impunerea unei perioade de timp în mod arbitrar. Cred că am putea să facem acest lucru în mai multe uh, jurisdicții, fără a fi nevoie să introducem condiții suplimentare. De exemplu pe care vi l-am dat poate fi valabil în uh, numeroase alte state membre, deci trebuie să ne asigurăm că regulile pe care le stabilim pot fi și respectate. L-am ascultat pe Andreas, uh, care se referea la o eventuală derogare pentru întreprinderi uh, mici și mijlocii. Nu am nimic împotriva unor asemenea derogări, însă uh, nu știu dacă va fi suficient. Mulțumesc, Dita Șaranțova. Ar trebui să ia acum cuvântul, dar nu este prezentă, deci dau cuvântul lui Denis. Dan- Denis de Jong. Uh, thank you all, the, Vicky, and, uh... Mulțumesc, Vicky și îmi mulțumesc și raportorului. Încă o dată vă spun că acest, acest subiect este extrem de important în Olanda, în contextul alegerilor. O mare parte a criticilor aduse Uniunii Europene țin de lipsa de plată egală pentru muncă egală ceea ce a afectat imaginea Uniunii Europene foarte mult. Iată de ce vreau să felicit pe, să felicit pe doamna raportor, fiindcă baza acestui aviz este foarte bună. Noi vom face niște propuneri mai cu o bătaie mai lungă. Asta nu înseamnă că nu suntem deschiși compromisurilor, bineînțeles, dar cred că este foarte bine ca întreg eșigerul politic să fie vizibil aici și, bineînțeles, la un anumit punct să ajungem la un compromis. Noi credem că perioada de șase luni este prea lungă, media este de patru luni și la ora actuală și noi vrem să o coborâm până la două luni. Unii în Olanda vor o perioadă chiar mai scurtă de două luni, fiindcă, da, văd că zâmbiți, doamna, doamna președinte, dar nu aveți de ce să zâmbiți fiindcă acest lucru a creat discriminare, rasism și i-a um, învrăjbit pe oameni. Eu nu mă las adesea copleșit de emoții, dar acest lucru este foarte important. Apoi, în ceea ce privește detașarea lucrătorilor, după părerea noastră, trebuie să existe o perioadă de uh, lucru în uh, per, în uh, compania de acasă de cel puțin 90 de zile, 90 de zile și vrem o extindere, o prelungire pentru sectorul transporturilor. La ora actuală există oarecare incertitudine în ceea ce privește aplicarea directivei detașării lucrătorilor sect- și sectorului transporturilor, ceea ce considerăm că ar fi binevenit noi. Bineînțeles că trebuie să, că trebuie să se țină cont și de uh, concurență și de specificitatea sectorului transportului, cum ar fi uh, timpii de condus și așa mai departe. Dar, în principiu, considerăm că ar trebui să se aplice acest lucru tuturor sectoarelor și vom înainta amendamente în acest sens. Avem și alte amendamente, dar acestea sunt aspectele cele mai importante pentru noi și uh, Aștept cu nerăbdare următoarele reuniuni ale raportorilor din umbră pe acest subiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să-mi dau seama dacă vorbeați în numele Ditei? Da, bun. Domnul Selme- Selmovici, de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc, doamne raportor, pentru acest proiect de aviz, care este un punct de plecare foarte bun Dezbaterea privind detașarea lucrătorilor a început. Vorbitorul se întrerup de doamna președinte. Îmi pare rău, avem probleme cu interpretarea. Interpretarea nu este pe canalul care trebuie. In English. Poate că se face interpretarea din engleză în engleză, glumește vorbitorul. Vreți să o luați de la început, vă rog. I started with thanking the rapporteur. Deci, cum spuneam, Mulțumit, domnule raportor. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, avem o problemă cu canalul numărul 2, pe care este interpretarea în limba finlandeză. S-a rezolvat, însă se pare. Haideți să mai încercăm o dată. Bun, acum e tot în regulă? Bun. Dezbaterea a început, deci, în mai multe state membre ale Uniunii Europene, iar uh, lucrătorii în ceea ce privește lucrătorii detașați, se vorbește despre o cursă către nivelul de jos, fiindcă se spune că se, a, se, se ajunge la salarii mici și la plase de siguranță insuficiente. Dar credem, cred că trebuie să depășim aceste prejudicii în ceea ce privește această directivă și să avem informațiile necesare uh, privind uh, detașarea lucrătorilor pentru a putea revizui cum trebuie această directivă pe care o discutăm astăzi. Și vreau să vă spun că există o înțelegere greșită în Uniunea Europeană în ceea ce privește uh, modelul geografic al lucrătorilor detașați. Se crede că majoritatea acestor lucrători vin din așa numitele state membre mai noi și că sunt detașați către state membre mai vechi, dar statisticile ne arată că acest lucru nu este adevărat. Un uh, studiu de Lores din 2014 arată că cei mai mulți lucrători detașați vin din Polonia, într-adevăr, dar pe locul 2 și 3 sunt Germania și Franța. Deci detașarea lucrătorilor nu înseamnă că sunt detașați lucrători din uh, țările mai sărace care se folosesc de sistemul social din țările mai bogate, ci lucrurile se întâmplă și invers, ceea ce nu trebuie uitat. Uh, în al doilea rând, se spune că detașarea lucrătorilor se referă doar la lucrători mm, cu calificări reduse sau necalificați, dar nu este așa. Detașarea, într-adevăr, este uh, mai frecventă în ceea ce privește calificările uh, scăzute sau medii, cum ar fi cel din cei din uh, domeniul construcțiilor, însă se folosește detașarea lucrătorilor și în sectoare cu calificări ridicate, cum ar fi administrație sau sectorul financiar. Și, nu în cele din urmă, se crede că detașarea lucrătorilor ajunge, duce la dumping social. Și ne amintim cu toții de poveștile instalatorilor polonezi și ne amintim cum strigau unele sindicate, întoarceți-vă acasă, acasă lucrătorilor letoni și, mă rog, sindicate care se comportau într-un mod inacceptabil. E important să se cunoască faptele și informațiile reale un studiu de la Institutul European de Politici arată foarte clar că detașarea lucrătorilor poate să-și aducă contribuția la consolidarea uh, ocupării forței de muncă în uh, țara gazdă, reducând șomajul și sporind uh, veniturile fiscale în țara de origine, ceea ce, bineînțeles, înseamnă că întreaga Uniune Europeană are de câștigat de pe urma acest lucru. Dar, bineînțeles, există și abuzuri și comportamente ilegale, iar acestea trebuie să fie combătute, bineînțeles. Iată, deci o să propun unele amendamente la acest proiect de aviz care o să se referă la, care o să meargă în trei direcții. În primul rând este vorba despre consolidarea libertății de a oferi servicii în uh, țările membre uh, GAZ, o libertate consfințită prin tratate. În al doilea rând, clarificarea juridică a uh, conceptelor care nu au claritate juridică la ora actuală, cred că ar trebui să se respecte atât regulile minime, cât și diversitatea sistemului social național, fiindcă acestea diferă de la un stat membru la altul. Trebuie să se elimine conceptele neclare din această directivă, ceea ce ne va permite ca legislația să fie mai bună și mai ușor de aplicat pentru statele membre. Și apoi trebuie să ne asigurăm că această directivă revizuită nu duce la măsuri disproporționate în ceea ce privește sarcina administrativă și, uh, și, și mărirea acesteia în statele membre. Am, uh, am, luăm notă de propunerea PP în, în ceea ce privește derogarea pentru IMM-uri și salutăm acest lucru. Din partea verzilor are acum cuvântul domnul Solteș. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, Vreau să mulțumesc uh, doamnei Șademose, doamna raportor, pentru acest aviz extrem de bun. Detașarea lucrătorilor este un subiect foarte important, din multe motive, din, printre care și motivele sociale, așa zis sociale. Trebuie protejați lucrătorii de detașați. De ce? Aproape zilnic auzim povești sumbre în ceea ce privește soarta lucrătorilor detașați în alte țări, mai ales în sectorul construcțiilor povești coșmărești de, despre lucrători care sunt obligați să muncească în condiții similare sclaviei. Noi sprijinim revizuirea acestei directive, fiindcă, deocam, fiindcă până acum a existat prea multă marjă de manevră și posibilitatea de a comite abuzuri. Noi considerăm că drepturile laborale și drepturile sociale ar trebui să meargă mână în mână. Să, fără să existe diferențe mari uh, pentru lucrători care merg în alte țări pentru a desfășura o muncă similară. Iată de ce cred că textul final va fi foarte important în ceea ce privește salariile, uh, sau uh, salariul minim, plata minimă pentru lucrători. Intră aici, bineînțeles, și lucrătorii detașați, fiindcă acest lucru va arăta foarte clar cum vor aplica statele membre și întreprinderile aceste reguli în momentul în care participă la diverse proiecte, inclusiv uh, în ceea ce privește combaterea dumpingului social. Dar se ridică o întrebare. Care este scopul acestei schimbări, acestei revizuiri? Încercăm noi să-i ocrotim pe lucrătorii detașați sau facem acest lucru pentru a sprijini companiile, întreprinderile, fiindcă ne plătindu-i pe lucrători sau comițând abuzuri, adesea obțin uh, prețuri mai mici pentru serviciile lor și mai multă mână de lucru. Deci, cred că trebuie să avem o direcție generală clară. Și încă un lucru, foarte pe scurt. Suntem de acord cu doamna raportor în ceea ce privește faptul că 24 de luni este uh, o perioadă prea lungă și suntem de acord că trebuie scurtată această perioadă. Șase luni, da, e bine, fiindcă majoritatea lucrătorilor detașați sunt detașați în medie pentru perioada de patru luni și, iarăși, în final, indiferent de rezultatul final, ar trebui să se pună accent special controalelor controlul în ceea ce privește aplicarea directivei și trebuie să ne asigurăm că monitorizarea se face corect, trebuie să existe sancțiuni pentru cei care comit abuzuri, altfel lucrurile vor rămâne doar pe hârtie și atât. Avem 9 minute și 3 vorbitori, deci vă rog, nu aveți mai mult de 3 minute, începând cu doamna Corața Bild. Mulțumesc, Vicky, și deci mulțumesc că Chris, pentru um, uh, activitatea foarte bună. Cred că ar trebui să uh, um, avrogăm această propunere, fiindcă problema reprezintă aplicarea directivei existente. Nu, nu e nevoie de schimbarea acesteia. Schimbarea temeiului juridic de, de la uh, și, și făcând din aceasta o chestiune legată de libertatea de circulație și să treacă de la, această, de la libertate la ocupare, care este o competență de ordin național, înseamnă nu numai încălcarea spiritului acestei directive, acestei directive ci și să nu uităm că 11 parlamente naționale au uh, ridicat un cartonaș galben. Pentru că, într-adevăr, nu trebuie să. Nu așa se face uh, se, se legiuiește la nivel uh, european. De ce? Pentru că problemele pe care le-ai ridicat tu, Denis, sunt foarte grave. În toate statele membre există foarte mulți cetățeni europeni care sunt foarte supărați, foarte nervoși și acest lucru are legătură cu faptul că, uh, că informațiile nu sunt corecte, așa cum a spus uh, Alde. Lucrătorii sunt detașați din toate statele membre în, în toate statele membre. Iar intenția detașării lucrătorilor nu este dumpingul social, nu este o chestiune de concurență, nu încearcă să facă concurență lucrătorilor naționali cu alți lucrători care sunt plătiți mai puțin. Nu asta este piața internă pe care ne-o dorim, ci este vorba despre un efect care a fost, uh, care a fost adus în dezbaterea publică de către cei care au făcut abuzuri pentru, din lipsa de controle de la statele membre. Nu se întâmplă pentru prima dată acest lucru și dacă avem o problemă în uh, Europa, problema o reprezintă li, uh, libertatea îngrădită a serviciilor și nu din potrivă prea multă libertate a serviciilor. Acest lucru uh, îi privează pe oameni de locuri de muncă, nu, nu din potrivă. Deci noi trebuie să fim vârf de lance, să nu îi urmăm pe popule și înțeleg că pentru uh, voi este mai greu uh, în, în campania electorală acum și vreau să fiu alături de voi, dar asta nu înseamnă că aveți dreptate dacă nu aveți. În uh, campaniile electorale noi trebuie să sprijinim și mai mult libertatea de mișcare, libertatea de circulație și uh, sunt... Uh, foarte hotărâtă în acest sens și acum această restricționare la 24 de luni și, și tu dorești o restricționare de la 6 luni sau la 4 luni, încalcă un alt regulament uh, din, uh, uh, din Uniunea Europeană. Dacă noi ce facem acum, rezolvăm o problemă încălcând un alt regulament, nu înțeleg. Pur și simplu nu înțeleg cum uh, ar da această limită de timp mai multe și mai drepturi mai bune lucrătorilor ce ar face? Ar crea incertitudine juridică, ar submina piața internă și nu e o soluție. Iar în ceea ce privește remunerarea, Cristel poate te va surprinde acest lucru, sunt de totul de acord cu tine. Și aș, ce ne-ai spus în explicație, aș fi, explicația de motive, aș fi scris și eu, aceasta este propunerea Comisiei în ceea ce privește o plată minimă, trebuie să corespundă hotărilor ceși și este mai bine să se adauge unele elemente de definiție existente pe care o avem deja în directivă, decât să o schimbăm. O să mă opresc aici, dar fiindcă nu am mai mult timp, dar mai am, mai am lucruri de spus privind acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, Pascal, apoi Evelyn Gebhardt. Pascal, ai cuvântul die Tatsache... mulțumesc, Vicky. Faptul că iau cuvântul după Corața Bild și că nu sunt de acord cu ea, aproape deloc, ne demonstrează care este dificultatea principală legată de această directivă privind detașarea lucrătorilor și vă atrag atenția asupra faptului că acești, aceste povești de coșmar asupra cărora s-a tras atenția nu sunt niște povești, ci sunt realitatea. Dacă ați merge pe șantierele de construcții din Belgia, ați vedea că nu este vorba de nicio poveste, ci de realitate și tocmai de aceea trebuie să încercăm să îmbunătățim situația. Nu putem accepta ca în foarte multe state membre să se creeze acest sentiment că prin detașarea anumitor lucrători, alți lucrători își pierd uh, drepturile și sunt scoți de, scoși de pe piața muncii. Nu putem accepta acest lucru. Putem discuta despre cum am reușit să îmbunătățim directiva privind detașarea lucrătorilor. Și din acest punct de vedere sunt de acord cu colega noastră Coreța Bild. Controlele în, sunt foarte importante. Trebuie să fim uh, capabili să controlăm, trebuie să adoptăm legi, uh, legislație care să poată fi și controlată, așa cum am făcut prin uh, proiectul legislativ din anul 2014, care a fost deja pus în aplicare în foarte multe state membre. Pe de altă parte, directiva privind uh, detașarea lucrătorilor poate fi îmbunătățită din, din multe puncte de vedere. Și salut atitudinea constructivă a raportoarei a doamnei Șaldemose în ciuda faptului că provine dintr-un stat care a recurs la cartonașul uh, galben prin uh, Parlamentul Național. Sunt de acord cu acest principiu, aceeași plată pentru aceeași muncă și, uh, respectând acest principiu, putem să îmbunătățim directiva, de exemplu, prin perioada detașării. Putem să discutăm despre cele 24 de luni, există argumente pro și contra și perioada respectivă de 24 de luni nu a apărut așa din aer. Ea, uh, ea este amintită în directiva, în regulamentul 883 și trebuie să ne gândim cum putem să stabilim pe de o parte o anumită perioadă de timp și uh, la, să ne gândim la faptul că o anumită perioadă de timp a fost stabilită deja și nu ar trebui să adoptăm o măsură acum contradictorie. Și apoi este adevărat că trebuie să ținem seama de caracteristicile uh, fiecărui sector în parte. Uh, există anumite sectoare unde s-ar putea să fie nevoie de o perioadă diferită, chiar dacă acest lucru ar aduce cu sine o insecuritate juridică. Apoi, dacă este să discutăm despre condițiile de muncă, de, atunci trebuie, mi se pare că trebuie să prevedem și o sumă uh, forfetară anume pentru costurile de transport, de cazare și așa mai departe. Apoi, uh, când vine vorba de costurile legate de transport, Comisia nu ar trebui să aștepte, ci să vină cu propuneri concrete, așa cum se precizează în considerente, pentru a respecta ceea ce se prevede în Cartea uh, Verde privind transporturile, unde se cere Comisiei să combată în mod activ practicile ilegale din domeniul uh, transportului. Mulțumesc! Mulțumesc. Trebuie să luăm o hotărâre. Avem foarte multe puncte de, pe ordinea de zi și nu vreau eh, să zăbovim prea mult pe marginea acestui subiect pentru a nu mai avea suficient timp apoi pentru celelalte și nu vreau să uh, dau cuvântul numai uh, unora și nu altora. Uh, Eva și încă o persoană mai doreau să ia cuvântul și mi-au spus dinainte, dar dacă mai dau cuvântul și mai apoi după aceea nu o să mai avem uh, timp și pentru celelalte puncte pe ordinea de zi, mai avem peste câteva săptămâni din nou dezbatere pe acest subiect după ce se strâng amendamentele, dau cuvântul Evei lui Evelyn, după care o să mă consult cu uh, ceilalți președinți. Mulțumesc, Eva. O să vorbesc uh, bulgară, Vicky, și o să încerc să fiu foarte succintă. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule raportor, pentru activitatea asta. Vreau să ridic câteva aspecte. În primul rând, uh, reducerea uh, termenului limită, după care se aplică țării gazdă, va reprezenta de, de la 24 de luni la 6 luni, este o schimbare radicală durata de 24 de luni este o perioadă bună, un compromis bun care va reduce concurența neloială și va proteja mai mult pe lucrători. Vreau să o rog pe doamna raportor să ne spună de ce a propus eliminarea considerentului 10, dat fiind că schimbările propuse de către comisie nu rezolvă această problemă. Și încă o chestiune privind stabilirea legislației care se aplică, mai ales pentru uh, operațiunile de transport transfrontaliere. Trebuie să ținem cont de caracterul specific al acestei uh, munci, acestei activități. Și considerentul 12, care se referă la uh, plată, care afectează libertatea de a furniza servicii, și anume că regulile naționale ar trebui să țină cont de nevoile lucrătorilor, fără să afecteze furnizarea de servicii transfrontalieră. Și uh, elementele remunerării pentru acești lucrători trebuie să fie clarificate pentru a elimina problemele. Și încă un aspect, dacă îmi permiteți, este vorba despre a stabili ce înseamnă ce înseamnă remunerarea, ce înseamnă plata și să poată fi stabilită în conformitate cu legislația națională care s-ar putea să aibă un negativ. Apoi există există mai multe niveluri uh, de norme, legi, acte nelegislative, decizii ale curților de arbitraj și așa mai departe, iar uh, Eh, decizia care s-a luat nu corespunde jurisprudenței CEJ, care solicită transparența, care cere transparența regulilor și caracterul lor obligatoriu. Aceste reguli nu trebuie să depindă pur și simplu de voința angajatorului care detașează lucrătorii. Pentru a fi transparente, aceste legi trebuie să fie ușor de aplicat și simple. Mulțumesc. Domnul Selmovici, dumneavoastră, nu, um, nu ați luat cuvântul în numele grupului ALDE, de aceea o să-i dau cuvântul Dite. Acum mulțumesc, doamna președinte, o să fiu uh, foarte succintă, fiindcă au fost unele probleme de comunicare în echipa noastră. Vreau să vă, prop- să vă spun că propunerea de revizuire a Comisiei ridica deja să ne întrebare încă încă de la început. Sunt de acord cu ce a spus Ana Maria în ceea ce privește cartonașele galbene și îmi pare foarte rău că acest aviz nu îmbunătățește situația și sprijină principii care încalcă principiul de bază al libertății de furnizare de servicii în Europa. În ceea ce privește temeiul juridic, de ce vrem să-l schimbăm la IMCO? Ar trebui să ne menținem pe poziție. Nu uh, s-a sugerat, uh, nu s-a sugerat niciun amendament uh, dacă, dacă se va sugera un amendament în acest sens, noi ne vom opune, voi înainta amendamente care vor uh, înlesni mobilitatea serviciilor transfrontaliere și care vor îmbunătăți funcționarea pieței interne și nu invers. Mă îngrijorează faptul că sunt acoperite toate sectoarele de către această propunere și sunt de acord cu uh, ce s-a spus cu privire la transport. Apoi, în ceea ce privește remunerarea, lipsa de claritate în ceea ce privește stabilirea, acestea reprezintă una dintre principalele probleme ale acestei propuneri, mai ales lipsa de transparență uh, Uh, este un element foarte important. În ceea ce privește limitarea la o perioadă de șase luni, uh, noi trebuie să dăm autorităților posibilitatea de a identifica uh, caracterul legitim al detașării. Nu este vorba de o plată mai, mai mare sau mai mică, este vorba despre respectarea sistemului pe care îl cunoaștem, mai ales dacă vorbim despre IMM-uri care nu au posibilitatea de a uh, angaja o armată de avocați și contabili. Eu uh, propun să existe un termen de limit pentru aplicarea articolului 4 în ceea ce privește directiva de punere în aplicare, care permite autorităților să identifice cazurile de detașare reale de către celelalte și să le uh, diferențeze de celelalte. Evelyn Gebhardt, mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că una din problemele pieței unice este că nu avem un uh, cadru de reglementare comun uh, din punctul de vedere al aspectelor sociale și al dreptului muncii. Acest lucru ne pregătește atât de multe probleme și, drepturi mare. trebuie să examinăm cu toată atenția această directivă privind detașarea lucrătorilor, mai ales din punctul de vedere al drepturilor oamenilor care sunt detașați pentru a lucra în alte state membre și este vorba de protejarea drepturilor lucrătorilor din statele în care alți lucrători sunt detașați. Și nu putem să distrugem locuri de muncă în urma detașării lucrătorilor din alte state membre. Desigur, ne dorim să garantăm libertatea de circulație a lucrătorilor, însă prin, ajut, prin intermediul lucrătorilor, nu trebuie să promovăm dumpingul social, ci trebuie să garantăm drepturi egale tuturor uh, lucrătorilor, uh, plecând de la drepturile existente în statul în care au fost detașați uh, lucrătorii. Pentru că doar așa lucrătorii, în general, vor fi tratați cu toată seriozitatea, uh, vor fi protejați de anumite, de posibile abuzuri și va fi evitat dumpingul social. Acestea sunt obiectivele pe care uh, dorim să le atingem și, drept urmare, salut propunerea uh, colegei Șaldemose. Mulțumesc, doamna Șaldemorze, iar apoi doamna Corața Bild uh, va prelua președinția pentru câteva minute, pentru că eu trebuie să ies. Doamna Șaldemose are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru comentarii. Este foarte clar că e un subiect important, dar este și un subiect delicat. Sunt foarte multe interese în joc apropo de modul în care vom rezolva problema și nu voi intra în toate comentariile și propunerile făcute. Am doar de făcut câteva comentarii. În primul rând, Mă preocupă în general dacă acordăm excepții pentru IMM-uri. Majoritatea firmelor de pe piața internă sunt IMM-uri și dacă facem excepții de la regulă, înseamnă că nu avem de fapt reguli, deci trebuie să fim foarte atenți cu excepțiile. Și apoi, mai multe persoane au uh, spus că ar trebui să facem excepții pentru transport sau să avem o legislație specifică pentru acest uh, domeniu. Motivul pentru care am ales să elimin considerentul 10 este următor. Regulile privind lucrătorii detașați trebuie să acopere și sectorul transporturilor, astfel încât toți lucrătorii să aibă același drept de a fi protejați. Cred că e foarte important, e important pentru mine cel puțin. Sigur, 24 de luni, 6 luni, apropo de limita respectivă, sigur putem să discutăm această perioadă și sper că o să cădem de acord și asupra altor trăsători. Noi am redactat un aviz pe marginea acestei chestiuni și ar fi păcat dacă pur și simplu ne gândim, cerem uh, o Comisiei să nu facă o propunere. Este important ca IMCO să redacteze acest aviz și sunt în continuare optimistă să vedem când o să primim amendamentele, dacă putem să discutăm această chestiune în săptămânile viitoare sau nu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportoare, vă mulțumim pentru dezbatere. Termenul pentru amendamente este 22 martie la ora 12. Vă mulțumesc foarte mult și trecem acum mai departe la raportul domnului Nicola Danti privind economia colaborativă analizarea amendamentelor, amendamentelor. Nicola, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, Ana Maria. Vreau să mulțumesc tuturor uh, colegilor care au trimis amendamentele. Am ajuns la 366 de amendamente înaintate, ceea ce arată cât de multă atenție este acordată acestui subiect foarte important uh, la Parlament și la această comisie mulțumesc uh, comisiilor care au contribuit uh, Comisia pentru Femei, dar așteptăm în continuare și alții să folosească regula 54, cum ar fi transportul, turismul, ocuparea forței de muncă. Din amendamente se vede că se recunoaște care sunt beneficiile potențiale ale economiei colaborative pentru cetățeni, pentru consumatori, pentru societate, pentru economie în general dar de asemenea sunt elemente care eh, dau naștere unor îngrijorări. E vorba de un fenomen care crește și ca orice fenomen care crește, pot să apare efecte negative asupra societății, mai ales dacă ne gândim în ceea ce privește riscurile pentru lucrători, pentru consumatori și pentru disciplina fiscală. Deci e nevoie să trecem dincolo de cadrul juridic nesigur care se aplică în acest moment. Regulile care trebuie aplicate sunt fragmentate între statele membre în anumite cazuri. Nu există legislație unificată, armonizată la nivel european. Deci există această fragmentare între statele membre sau chiar între autoritățile locale. Deci în momentul în care se pune întrebarea cum să depășim fragmentarea, apar tot felul de întrebări dificile. În raport există o propoziție importantă și anume că e nevoie uh, de un cadru comun, armonizat și centralizat care ar trebui să aibă reguli specifice și pe baza lui ar trebui uh, să se redacteze un cadru juridic uh, în continuare. Printre altele, principiile acestea includ nevoia de a aplica corect uh, legislația europeană deja existentă, mai ales legislația privind serviciile. Asta înseamnă că va fi nevoie la un moment dat și de proceduri uh, de neîndeplinire a obligațiilor sau de încălcare a obligațiilor. Uh, pe de o parte vorbim de o abordare la nivel european și pe de altă parte vorbim de fragmentarea și utilizarea experienței locale. Cred că este o abordare care apare în mai multe amendamente dar nu chiar atât de, în termeni atât de clari. Avem nevoie de o abordare comună care să accepte și diferențele locale și principiul subsidiarității. Un punct cheie este deosebirea dintre uh, furnizorii ocazionali și furnizorii profesioniști din această, acest tip de economie. Trebuie să definim clar cine este un furnizor profesional și cine nu este un furnizor profesional, deci doar un furnizor ocazional. Trebuie să definim cine intră în fiecare din aceste categorii. Cea mai bună formulare va ieși probabil din compromisurile între amendamente, dar Comisia și statele membre trebuie să facă și ele un efort ca să găsească, să definească mai clar această deosebire cheie. Raportul meu și multe amendamente spun foarte clar că e nevoie să profităm de acest prilej și să revizuim uh, definiția acestor, acestor concepte diferite, furnizori ocazionali și furnizori profesioniști. Trebuie să definim și sectoarele implicate, pentru că, de fapt, economia colaborativă se renoiește mm, uh, tot timpul și renoiește și economia tradițională, ca și relația dintre economia tradițională și autoritățile publice. Și încă o chestiune esențială, asigurarea celui mai înalt nivel de protecție pentru consumatori, atât uh, în relațiile dintre uh, firme, cât și în relațiile dintre furnizorii ocazionali. Există diferențe clare de abordare, dar se pune problema răspunderii platformele. Știu că trebuie să mă întrerup, dar uh, mai acum câteva zile am fost uh, ultimii pe ordinea de zi uh, seara, iar de data asta sper să avem ceva mai mult timp la îndemână. Deci am nevoie încă de vreo două minuțele ca să spun ce am de spus. Există diferențe privind uh, responsabilitatea juridică a platformelor. Platformele au capacitatea de autoreglementare, care nu poate fi suficientă însă pentru a cuprinde toată răspunderea necesară într-un sistem echilibrat. Se mai pune și problema algoritmurilor, care sunt foarte importante dacă platformele sunt în situația să nu comită abuzuri sau discriminări. Și apoi problema concurenței, cum putem prote proteja concurența în contextul economiei colaborative. E un subiect uh, care apar în foarte multe amendamente și e un subiect greu pe marginea căruia trebuie să ajungem la un compromis. Dar mai există o problemă controversată și anume cea a impozitării. Unde trebuie să plătească platformele impozite? Nu numai platformele, ci și operatorii în general, cei care operează, cei care funcționează în această economie colaborativă. Credem că e nevoie să există o relație clară, strânsă, în ce privește ă, obligațiile de impozitare. Și în cele din urmă, doamnă președinte, și îmi pare rău că am vorbit atât de mult, problema drepturilor lucrătorilor. Foarte multe amendamente ă, pe baza textului comisiei care se referă la acest lucru pentru că am vorbit cu Comisia privind ocuparea forței de muncă și s-au făcut uh, niște sugestii importante de la raportorilor. Vrem o abordare holistică și pragmatică, fără ideologie. Uh, au fost deja primele greve ale lucrătorilor din platforme, apar tot felul de noi asociații sindicale în lumea digitală care alată abuzurile comise și nevoia de a monitoriza mai îndeaproape aproape lumea economiei colaborative și a platformelor. Au apărut articole în ziare despre cazuri cum ar fi Fudora, care nu e o formă de economie colaborativă, ci este o formă absolut obișnuită de economie. Trebuie să evităm dumpingul social, concurența neloială, Trebuie să garantăm drepturile lucrătorilor și drepturile lucrătorilor la reprezentare. Reprezentarea mm, într-un fel modern, uh, inovator, dar și reprezentarea tradițională. Mă interesează foarte mult să văd ce vă spune colegii și sper că vom reuși să avem o poziție puternică a Parlamentului pe acest subiect controversat și foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc! V-am lăsat să vorbiți, domnule Danti, pentru că este un subiect important și deja în foarte multe uh, domenii are un impact asupra cetățenilor dar trebuie să-mi scurtez propria mea intervenție ca raportor din umbră al PPE-ului. Altfel va trebui să reduc timpul de vorbire al celorlalți sau mai puțin de un minut. Mă bucur că am avut această inițiativă de a redacta acest raport din proprie inițiativă. Mă bucur că am lucrat, colaborat cu tine. E un proces constructiv. Ideea este să vedem ce putem face la nivel european ca să face, problemei, face față problemei uh, fragmentării, să putem facilita viața operatorilor uh, și să le permitem să crească în Uniunea Europeană fără a interveni și fără a trece peste competențele naționale, cum ar fi impozitarea și piața muncii. După părerea mea, nu trebuie să reglementăm la nivel european. Trebuie să avem principii comune, clarificări, definiții, un schimb de bune practici, adică să dăm un ton pozitiv să eliminăm din dezbatere ideea că e o amenințare sau o ciocnire cu economia tradițională ci să arătăm beneficiile, avantajele și posibilitățile dacă lucrurile se întâmplă așa cum trebuie și dacă nu se permite platformelor uh, să facă o concurență neloială altor firme pentru că nu urmează un terenul de egalitate, pentru că nu asta este intenția celor care activează în economia colaborativă. Cred că e important să existe certitudine juridică ca statele membre să facă diferența uh, între tot ce s-a spus deja și anume relația între furnizorii ocazionali, între firme, între consumatori. De asemenea, să vedem care este răspunderea juridică, să ne concentrăm pe punerea în aplicare a acquis comunitar, să aplicăm uh, directiva pentru servicii, directiva pentru comerțul uh, ciber online. Uh, și să încurajăm și să accelerăm procedurile de neîndeplinire a obligațiilor, digitalizarea merge mult mai repede decât politica. Deci rolul nostru este de, mai degrabă de facilitator decât de reglementator. Trebuie să dăm un imbold încrederii prin sistemul de uh, a stabili o reputație, să da, de a stabili o ierarhie pe care le poate genera economia colaborativă. Nu, nu trebuie să arătăm cu degetul alte companii ca într-o junglă sălbatică. Și apropo de certitudinea juridică, propunerea de a stabili niște praguri poate fi o cale de a clarifica diferența dintre operatori din această economie colaborativă. Economia colaborativă reprezintă un avantaj și pentru durabilitate. Economia circulară și economia colaborativă merg mână-mână. Cred că există o bază bună pentru compromisuri și aștept în continuare reuniunile de raportori în umbră. Iar acum, în calitate de președintă a ședinței, o să-i dau cuvântul doamnei Cearanțova, ca reprezentantă al ALDE. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc raportorului. Cred că e clar din toate amendamentele că e nevoie să accentuăm impactul pozitiv al economiei colaborative în ceea ce privește șansele de creare a locurilor de muncă, includerea tinerilor, includerea persoanelor de vârsta a treia, dar și împuternicirea consumatorilor. Mesajul acesta ar trebui să fie bine reflectat în forma finală a raportului. Sigur, putem să discutăm uh, uh, terminologia, economie colaborativă, economie partajată sau alte termeni pe care, cu care nu sunt de acord. Sigur, vreau să ne concentrăm pe eliminarea barierelor și pe crearea unui mediu prietenos pentru afaceri. Pe noi ne preocupă lipsa de claritate privind regulile aplicabile și mai ales riscul fragmentării pieței pe care îl vedem în, prin măsurile protecționiste luate de statele membre. Cât privește abordarea europeană, grupul meu susține un cadru comun european care să fie proporțional și flexibil. Trebuie să fie un cadru general, dar trebuie de asemenea să existe spațiu de autoreglementare nu putem continua să permitem statele membre să uh, nu țină seama de regulile din directiva privind uh, serviciile. Cât privește capacitarea consumatorilor, trebuie să arătăm cât de importantă este folosirea evaluărilor, a, a uh, revizuirilor, a rev- pentru că face parte din protecția consumatorilor cât privește pragul dintre furnizorii ocazionali și furnizorii profesioniști, ă, asta e o idee, dar nu există o măsură valabilă pentru toată lumea. Trebuie asemenea să ținem cont de rolul platformelor și de directiva pentru comerțul electronic. Nu are rost să o punem sub semnul întrebării și grupul meu nu susține nicio încercare de a face acest lucru. Aștept în continuare colaborarea noastră pe această temă. Mulțumesc! Denis, tu vorbești în numul GUE. Igo Soltes pentru Verzi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportorului. Cred că raportul este foarte bun. Economia colaborativă este un fenomen care de o provo provocare din ce în ce mai mare, atât din punct de vedere juridic cât și economic. Și concurența trebuie avută și în vedere din acest punct de vedere. Trebuie să ne asigurăm că regulile noastre au un impact pozitiv în ce privește ocuparea forței de muncă și a concurenței loiale. Sigur, siguranța juridică și protecția consumatorilor sunt elemente fără de care economia colaborativă și legislația respectivă nu pot funcționa. Verzii au înaintat și ei niște amendamente. Aș dori să mă refer la cele care se referă la egalitate, egalitatea în ce privește locurile de muncă, egalitatea dintre sexe și legislația antidiscriminare care trebuie să fie respectată de asemenea, legislația muncii, legislația muncii trebuie să fie respectată în momentul în care este angajată o persoană. Trebuie să ținem cont de relațiile dintre uh, un uh, loc de muncă precar și un loc de muncă sigur. Economia colaborativă este mai puțin sigură în ce privește siguranța locului de muncă, dar există un nou sistem de locuri de muncă flexibile pentru cei care intră pe piața munții. E vorba de grupurile marginalizate, de migranți, de angajații pe termen scurt, iar economia colaborativă are, firește, riscuri și pericole, deci trebuie să acordăm atenție acestui aspect, mai ales când vorbim de așa numita nouă relație sau de noile platforme unde participă multă lume. Uh, lumea electronică se dezvoltă în continuare, deci vor fi noi abordări pentru noi sectoare, deci e nevoie de legislație care să prevadă cumva modul în care se va dezvolta tehnologia. Adică trebuie să lăsăm spațiu de manevră suficient de mare pentru statele membre ca ele să se asigure că pot uh, să se ocupă de competitivitate și legislația muncii. Mulțumesc, Igor. Marco Zullo pentru EFDD are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte. Complimente a relatoră pe il Aș dori să îl felicit pe raportor pentru modul în care a lucrat până acum. Când discutăm despre economia colaborativă, cred că nu trebuie să cădem în capcana simplificării, spunând că este vorba de un conflict între o atitudine conservatoare și una inovatoare, de oameni care doresc să măture de o parte lumea existentă. Trebuie să înțelegem, în primul rând, uh, natura fenomenului înainte să impunem un cadru de reglementare. Ar trebui să renunțăm la normele care uh, cimentează anumite privilegii și nu ar trebui să permitem ca noile modele economice ale economiei colaboratoare să permită celor care oferă, furnizează servicii să evite plata taxelor uh, impusă. Și deci trebuie să ne gândim atât la protecția consumatorilor, cât și la protecția lucrătorilor. Normele trebuie să spună foarte clar care sunt responsabilitățile, care sunt limitele intervenției, unei intervenții de reglementare. Și după ce vom fi definit acest cadru de, regl- de reglementare, putem să ne gândim la noile forme de antreprenoriat pentru care avem, noi, avem nevoie de noi norme de reglementare. Nu cred că există o singură abordare universal valabilă, pentru că în, în interiorul macrosistemului în economii colaborative se regăsesc situații foarte diferite și fiecare dintre situații, din, din, acea, din aceste situații diferite trebuie să fie analizată în parte și trebuie să găsim măsurile necesare pe plan local. Deseori, serviciile sunt oferite pe plan local deci, pe plan local trebuie găsite regulile necesare, astfel încât autoritățile locale să dispună de gradul de flexibilitate necesar, care să le permită să încurajeze apariția unor noi uh, versiuni de activități uh, economice. Și astfel ajungem la problema pragurilor de venit care trebuie să fie stabilită astfel încât uh, să promoveze, să sprijine această dimensiune locală. Nu cred că trebuie să ratăm această oportunitate care ni se oferă pentru a alege o nouă cale. Putem să încurajăm inițiativele locale putem să dăm un dever de unui cadru de, reg- de reglementare care să definească o parte a economiei care nu este foarte bine definită acum, dar care are un potențial imens pe viitor. Vă mulțumesc, eu sunt uh, raportor din numără numele ECR. Îți mulțumesc, Nicola, pentru activitatea ta pe acest dosar și mulțumesc și colegilor pentru toate amendamentele depuse, toate ideile exprimate. Am încercat să depun amendamente care să reflecte multele aspecte pozitive aduse de economia colaborativă, de exemplu, oportunitățile noi, faptul că insistăm pe necesitatea de a avea o transparență, transparență oferită consumatorilor, și insistența asupra faptului că tranzacțiile digitale pot spori uh, transparența, responsabilitatea, uh, se ușurează înțelegerea uh, sistemelor uh, uh, fiscale, de exemplu. Deci este foarte interesant să vedem cum ce se întâmplă cu digitalizarea în India, de exemplu. Uh, pentru ca legile să fie mai bine înțelese, mai bine respectate. Mm, am, amendamentul cu numărul 101 a domnului Danti nu m-a convins pentru că cere uh, o mai mare reglementare a acestui sector. Mie mi se pare că o mare parte a acestui sector este deja suprareglementat. Tocmai am adoptat uh, norme privind uh, datele de mai mulți ani discutăm despre responsabilitățile care revin platformelor și există beneficii transferării în lumea digitală a unor subiecte cum ar fi fiscalitatea. Dacă ne dorim să apară și în Europa giganți digitali, atunci trebuie să ne asigurăm că nu le punem piedici birocratice prea multe în cale. Există amendamente importante din partea PP-ului privind zonele peri- periferice, anumite, anumite grupuri sociale, cum ar fi migranții și așa mai departe. Sunt convinsă că noi, în această comisie, ar trebui să ne asigurăm că regul, uh, normele existente uh, țin uh, pasul cu situația actuală. Cred că trebuie să respectăm mai bine principiul unei mai bune reglementări. Există anumite domenii în care ALDE cere o abordare foarte rigidă de armonizare prin amendamentul 79. Deci suntem de acord cu ideea armonizării, însă armonizarea trebuie să se facă într-un mod care să nu doar să permită, dar și să încurajeze diversitatea. Deci avem nevoie de, de o abordare echilibrată și uh, Mă îngrijorează și amendamentele care au potențialul modificării directive privind comerțul electronic, pentru că fără regimul responsabilităților uh, parțiale din această directivă, foarte multe din platformele digitale actuale nu ar fi existat în legătură cu pragurile. Mă convinge acest concept al unor praguri, însă în același timp cred că trebuie să fim precauți, trebuie să ne asigurăm că aceste praguri sunt suficient de flexibile Tocmai de aceea, împreună cu ALDE, am depus am, amendamentul 159 prin care cerem Comisiei să examineze aceste praguri. Este un lucru valabil și pentru algoritm. În, unii eurodeputați doresc ca aceste companii să fie forțate să fac, să facă public, să facă public, publice, acești, să facă publice acești uh, algoritmi Algoritmii au fost deosebit de importanți pentru succesul uh, inter- internetului și cred că este vorba de proprietatea inter- de drepturi de proprietate intelectuală. Acest algoritm uh, aparțin celor care i-au, uh, i-au creat. Deci trebuie să fim precauți cu cererile de transparență din acest punct de vedere. Trebuie să avem și transparență, dar să și garantăm promovarea investițiilor. Există activități interesante în Franța, de exemplu, care definez diferitele concepte car sharing sau car pooling și poate vom reuși să încurajăm oamenii să facă un schimb de cele mai bune experiențe până la urmă. Nicola. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mulțumesc și uh, raportorilor din umbră. Nu o să pot să mă refer, să răspund uh, tuturor celor care au luat cuvântul. În prima intervenție am lungit timp de 8 minute, deci uh, nu cred că voi putea să răspund tuturor acestor remarci. Poate vom face acest lucru cu ocazia viitoarei reuniuni a raportorilor din umbră de la Strasburg. Am o singură remarcă cu caracter general. Faptul că discutăm toate diferitele aspecte dificile nu înseamnă că economia colaborativă nu va avea un rol important pentru dezvoltarea, evoluția pozitivă din punct de vedere economic a Europei în următorii ani. În raportul meu o să mă refer și la aceste aspecte dificile însă nu voi insista doar asupra acestora. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul privind funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul. Raportor este Denis de Jong și acum discutăm diferitele amendamente. Thank you. <clears throat> Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vor fi, voi fi foarte succint pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Am uh, examinat toate amendamentele. Cred că majoritatea dintre acestea îmbunătățesc sau aduc modificări tehnice raportului și voi putea să le uh, uh, încorporez sprijinându-le sau contopindu-le în amendamente de compromis. Am văzut că colegul Dalton din partea ECR a depus câteva amendamente care insistă asupra unei serii de probleme din acest, uh, din acest sector. Va fi mai dificil să le incorporez și pe acestea, însă, în general, vă asigur că majoritatea amendamentelor se vor regăsi uh, în amendamentele de compromis. Mulțumesc. Domnul Ștehovski, bine ați venit. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc și pentru modul în care mi-ați pronunțat numele. Iau cuvântul în numele domnului Pospișil, care mi-a transmis not- not- notițele sale. Deci, Denis, dacă te supără cuvintele dumnealui, te rog să nu fi supărat pe mine, ci pe domnul Pospișil. Domnul Pospișil consideră că orice armonizare, că armonizarea sistemului de franciză în Uniunea Europeană este necesară. Nu. Din potrivă, consider că această armonizare nu este, nu este necesară. Pe de altă parte, trebuie să, să susținem sistemul francizelor. Trebuie să uh, insistăm asupra faptului că relația între, cele, între părțile unei franciză trebuie să fie o relație uh, liberă. Este vorba de profesioniști care trebuie să beneficieze de libertatea negocierii condițiilor în care întrețin aceste relații. Drept urmare, nu, nu este necesar să creăm noi instituții uh, birocratice. Pentru a, pentru a susține acest sistem de antreprenoriat, cred că putem recurge la uh, Um, cadrul, cadrele de reglementare existente deja în statele membre. Domnul Pospișil a depus 10 amendamente, unele dintre acestea împreună cu domnul Schwab, altele împreună cu domnul Sulic și prin aceste amendamente dorim să facem două propuneri. În primul rând, formularea de la punctele A și B să fie mai precisă pentru a descrie mai bine principiile care stau la baza francizelor. În al doilea rând, dorim să modificăm formularea de la punctul 3, lipsa de resurse, pentru că nu întotdeauna este adevărat că partea care acceptă o franciză dispune de resurse mai puține decât partea care oferă o franciză. În al treilea rând, în locul creării unor asociații de uh, părți care primesc o franciză, ar trebui să, găs- să se creeze o, un alt tip de asociație. În al patrulea rând, ar trebui să fie creată o rețea de puncte de contact, astfel încât să nu apară noi instituții. În al cincilea rând, punctul 7, trebuie să fie precizat mai mult din punct de vedere al codului de conduită, care trebuie să fie respectat de acest sector. Apoi, amendamentul 22 depus la punctul 10 este foarte important. Împreună cu domnul Sulic am propus aici un mecanism voluntar când vine vorba de orice sistem de tratare a plângerilor uh, depuse. Aici s-ar putea crea o legătură cu punctele naționale de contact, creându-se astfel un schimb de informații foarte util privind uh, practicile necuvenite. Împreună cu domnul Suri și domnul Schwab, apoi propune modificarea punctului 11, astfel încât să nu mai există acest termen limită de 15 zile în care un, un acord, un contract de franciză să fie, de, să fie depus pentru a putea fi executat. Considerăm că executarea unui contract trebuie să fie stabilită de părțile care se au, au semnat contractul respectiv. Însă considerăm că trebuie să fie respectată o perioadă de 5 zile după expirarea unui, uh, unui contract. Susținem de asemenea amendamentele 42 și 43 la punctul 2, unde colegul Sulici insistă asupra caracterului liber uh, a contractului de franciză. Domnul Sulic atrage atenția de asemenea asupra pericolului reprezentat de crearea unor uh, măsuri birocratice suplimentare. Mulțumesc. Domnul Tarabela. În primul rând, vreau să-l felicit pe colegul de Young pentru activitatea sa foarte bună, fiindcă a făcut deja o listă a problemelor uh, legate de sistemul de franciză, pentru care, motiv pentru care trebuie să se ia măsuri imediat. S-au depus 132 de amendamente și cred că vom putea ajunge la un consens uh, privind lucrurile cele mai importante. Vreau să reamintesc uh, câteva priorități care se găsesc și în amendamente. În primul rând este vorba despre nevoia de a avea reguli și principii în ceea ce privește garantarea echilibrului drepturilor și obligațiilor contractuale ale uh, părților, uh, fiindcă uh, francizatul este partea mai slabă a contractului și nevoia de a avea o abordare uniformă în ceea ce privește practicile comerciale neloiale în Uniunea Europeană. În al treilea rând, este vorba despre reprezentarea părților care trebuie să fie mai echitabilă, fiindcă adesea francizații nu dispun de asociații de uh, reprezentative care să le apere drepturile colective, fiindcă nu au resursele financiare. În al patrulea rând, trebuie să țină cont de comerțul electronic, fiindcă adesea acestea sunt excluse în ceea ce este franceza, franceza, nu se ține cont de acestea, ceea ce ar putea să aducă probleme. Era în al cincilea rând, ultimul element se referă la folosirea datelor referitoare la consumatori strânse de intermediare. Aștept deci cu nerăbdare propunerile de compromis care, uh, bineînțeles, uh, se vor crea pe baza amendamentelor depuse și sperăm că împreună cu raportori și raportorii pentru grupurile politice vom putea să colaborăm eficient pentru a avea un text robust, echilibrat. Încă o dată vreau să vă spun, vreau să spun că uh, punctul de plecare este foarte bun. Domnul De Jong a făcut o treabă excelentă. Mulțumesc. Următorul vorbitor ar trebui să fie Richard Sulik care nu este prezent. Dan, nu știu dacă îl iei tu cuvântul în locul său, nu? Revin imediat. În numele Aldă are cuvântul domnul Selimovici atunci. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor pentru proiectul de aviz excelent. Acest uh, aviz fusese deja foarte bine echilibrat, uh, sus, uh, insistând asupra echilibrelor cu care, uh, provocărilor cu care se confruntă ambele uh, părți care participă la o franciză. Abia aștept să vedem care vor fi amendamentele de compromis. Uh, multe din amendamentele noastre insistă asupra caracterului unic al unui contract de, de franciză, care permite stabilirea unei francize fără necesitatea unei investiții uh, prea mare. Uh, beneficiile fran- francizelor ar putea fi mai mari în Uniunea Europeană dacă ar duce la dacă ar crește mai rapid, s-ar crea, de exemplu, și mai multe locuri de muncă deținătorii unei francize ar trebui să fie mai bine reprezentați pe plan european și dacă acest lucru s-ar uh, întâmpla, noi, legiuitorii, am uh, dispune de mai multe informații privind situația lor și am putea să ajutăm să depășească mai ușor provocările cu care se confruntă. Astfel am putea uh, garanta o mai bună funcționare a sectorului francizelor, am putea evita uh, unele practici uh, neloiale existente. După cum am spus deja, există foarte multe elemente comune între pozițiile noastre și acest lucru cred că ne va permite să obținem până la urmă amendamente de compromis care să se bucură de un sprijin larg. Um, Igor. Igor Solteș are cuvântul în numele verzilor, după care voi reveni la ECR. Vă mulțumesc doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului De Jong pentru textul propus, care este un foarte bun punct de plecare, cuprinzând principalele aspecte ale francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul, cu toate acestea, am depus câteva amendamente în numele verzilor și sper că aceste amendamente se vor regăsi în varianta finală a textului. Am insistat asupra importanței de a ne gândi la apariția unui cadru de reglementare la nivel european a francizelor în sectorul comerțului cu amănântul, din mai multe motive. În primul rând, legislația tinde să fie diferită între statele membre, ceea ce duce la practici comerciale neloiale în acest domeniu. Poate dacă ar exista un cadru de reglementare adecvat, această problemă ar putea să fie redusă, ceea ce ar uh, îmbunătăți funcționarea acestui sector, în care deseori ne confruntăm cu o lipsă uh, de informații. Acesta este motivul pentru care am propus crearea unei platforme care să conțină informațiile uh, esențiale ceea ce ar, uh, iar determina atât pe beneficiarii de uh, franciză, cât și pe francizori să um, își desfășoare activitatea mai bine. Cu toate acestea, trebuie să garantăm o competiție, o concurență loială și că legile privind concurența sunt respectate. Uniunea Europeană nu a fost foarte activă din acest punct de vedere până acum și acest lucru uneori duce la limitarea concurenței. Uneori concurența loială chiar este subminată. Drept urmare, mi se pare important că trebuie să discutăm acest subiect, trebuie să discutăm despre un cadru de reglementare care să îmbunătățească uh, competitivitatea și să facă ordine în acest sector. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Deci, Dan Dalton, nu știu dacă ai anumite remarci în numele ECR. Îți mulțumesc, Vicky, îmi pare rău pentru confuzia de mai înainte. Domnul Sulic dorește să-și ceară scuze pentru că nu a putut să fie prezent astăzi, însă am primit notițele sale pe care le voi citi, după care, dacă îmi permiteți, câteva remarci personale pentru a răspunde celor spuse de Denis. În primul rând, notițele domnului Sulic. Dumnealui dorește să-i mulțumesc lui Dănei și tuturor colegilor pentru abordarea constructivă vis-a-vis -vis de acest uh, dosar. Principalele preocupări pe care le are, le are amendamentul 38, uh, franciza fiind având un car- caracter uh, voluntar. Își dorește ca acest amendament să se regăsească în raportul final. În ceea ce privește faptul că francizele nu sunt clar definite, domnul uh, Uh, Suliș consideră că dacă amendamentele 2, 3 și 19 vor fi combinate, vom avea o definiție uh, adecvată, însă va transmite în scris această propunere raportorului. Este îngrijorat de amendamentul 50, uh, care spune că beneficiarii unei francize ar fi mai, mai vulnerabili decât francizori. Nu este de acord de asemenea cu amendamentul 73. Consideră că Uniunea Europeană nu trebuie să ia uh, decizii privind care sunt antreprenorii care uh, pot să încheie un asemenea contract. De asemenea, amendamentul 100 privind uh, dispozițiile cont, uh, contractuale mi se pare că se intervine prea mult, dar va furniza în scris uh, precizări raportorului. Și am și eu câteva uh, remarci personale pe acest subiect, pentru că am depus câteva amendamente la care s-a referit și Denis. Din punctul meu de vedere, franciza are, uh, are loc doar dacă ambele părți au un interes. Deci eu nu cred că există vreo parte mai vulnerabilă decât cealaltă. Este vorba de liberul arbitru uh, exercitat de ambele părți. Uh, beneficiarii unei francize se bucură de avantajele aduse de un uh, brand și, uh, și aceste benefic- de aceste beneficii se pot bucura și reprezentanții, membrii uh, comunităților locale. Deci, mie mi se pare că trebuie să intervenim cât mai puțin, trebuie să reducem uh, povara birocratică și franciza poate fi în beneficiul multor, multor oameni și tocmai de aceea am depus amendamentele pe care le-am depus. Uh, mă limitez însă la acestea și îmi cer scuze pentru confuzia anterioară, doamnă președinte. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Doamna Cearanțova. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succintă. Nu pot fi de acord cu uh, cererea de a avea o nouă, uh, nouă propunere legislativă în sectorul alimentar. Există inițiative care funcționează foarte bine. Nu cred că este oportun să cerem acum noi propuneri legislative, trebuie să lăsăm cele două părți să-și rezolve problemele prin cooperare și sper că uh, toată lumea va putea fi de acord cu amendamentul depus de mine cu numărul 128. Vă mulțumesc! So the timetable here... Avem uh, termenele aici care arată că amendamentele de compromis vor fi discutate pe 20-21 martie, înainte de votul de pe 24-25 aprilie. Denis, vrei să mai adaugi ceva? Da, o să mă a, asigur că veți primi la timp compromisurile pentru a le putea analiza. Și sperăm să mai putem uh, organiza o reuniune a raportorilor din uh, umbră. Problema este că avem alegeri înainte de săptămâna de 20 martie și nu, nu o să pot participa la nicio reuniune a, a raportorului din umbră, cum bine vă dați seama. În ceea ce vește conținutul, uh, au fost, uh, s-au făcut observații care sunt de acord, de pildă că acesta nu este un atac asupra francizei ca formulă. Sunt convins că formula francizei este una foarte folositoare și că uh, este utilă creșterii economice și mai ales uh, sectorului vânzării cu amănuntul. Și în al doilea rând vreau să vă spun că nu este deloc, nici pe departe, intenția mea să uh, reduc libertatea contractuală, libertățile contractuale. Acestea uh, nu sunt atacate deloc în raportul meu și nici nu trebuie să fie atacate și mă opun întotdeauna uh, birocrației și oricăror piedici în calea eficienței. Dar trebuie să recunoaștem faptul că, așa cum a, spus, așa cum a spus Comisia, informațiile nu sunt suficiente, așa cum reiese și din studiul Comisiei noastre. E limpede că există o lipsă de informații, iar atelierul pe acest subiect pe care l-am organizat a confirmat acest lucru. Este nevoie de mai multe informații și uh, ca francizații să fie reprezentați mai bine. Uh, vocea lor nu se face auzit, glasul lor nu se face auzit atât de mult uh, precum se uh, face auzit glasul celelalte părți. Și pentru unele sectoare, uh, vă, vă rog, uh, încercați să, să, să uh, deschideți un supermarket care să nu, facă, să nu fie franciză și așa mai departe. Vă urez succes! Poate un magazinaj mic, dar un supermarket nu se poate. Nu poți niciodată, nu vei putea niciodată să concurezi cu uh, marele francize, fie filialul în companii mari sau francize. Fiindcă nu putem spune că oricine poate să facă. Dacă vrei să fii activ în unele sectoare, trebuie să, să recunoști care este realitatea acolo. Pe de altă parte, eu nu am propus în acest raport o, un fel de legislație europeană, pentru că uh, în faza care ne aflăm acum ar trebui să uh, strângem mai multe informații și să avem canale deschise pentru a primi mai multe informații înainte de acele comisii legislație europeană. Și dacă informațiile ne arată că nu e nevoie de legislație, că putem să avem mediere sau coduri deontologice, foarte bine. Eu ce-mi doresc este să avem o soluție simplă, eficientă și nu să mai creăm uh, legislație pe hârtie pentru a putea să ne lăudăm că iată am, am uh, mai dat o lege care până la urmă să nu funcționeze de, în practică. Între cele două extreme, să zicem, a nu face nimic și uh, opțiunea legislativă, există mai multe etape intermediare și opțiuni intermediare. Iată de ce sunt uh, mai optimist în ceea ce privește posibilitatea de a ajunge la un compromis pe baza amendamentelor care au fost înaintate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Denis! Ajungem acum Raportul privind actul de accesibilitate european s-au depus 510 amendamente. Știu că foarte mulți membri sunt prezenți aici. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog foarte mult să îmi faceți semn imediat, fiindcă o să distribui imediat timpul de vorbire. Deci, Denis, mai dorește cineva să ia cuvântul? Dita. Catherine. Dita, Catherine. No, it's fine. Okay. I, can, I would like to ask yeah. you. Okay, so we've got another five speakers, so I am... Deci cinci vorbitori, cinci persoane doresc să ia cuvântul. Vă rog frumos să să nu depășesc trei minute la prima rundă de, de raportori din umbră și apoi numai două minute pe vorbitor. Înainte de a începe, vreau să vă, vă spun câte ceva despre calendar, fiindcă știu că avem un public uh, numeros interesat de acest subiect. Comisia noastră este foarte angajată în ceea ce privește acest document și am uh, încercat să avem uh, un calendar foarte strict. Comi- uh, colegii de la celelalte două comisii, de la Tran și de la ocupare, ne-au rugat uh, să mai încetinim lucrurile pentru a putea și ei să-și uh, exprime părerea, dar asta nu înseamnă sub nicio formă că noi uh, dorim uh, să diluăm uh, acordul, să zicem așa, ci încercăm pur și simplu să le permitem colegilor de la celelalte două comisii să-și expună părerile înainte de a ajunge la votul final și eu încurajez celelalte comisii să facă acest lucru, fiindcă cu cât primim mai multe păreri de la alte comisii parlamentare, cu atât e mai ușor ca raportul să ajungă în plenară. Deci o să dau acum cuvântul domnului eh, Morten Lockegaard, domnul raportor. Mulțumesc, domnul președinte. Și eu, ca și alții eh, din sală, am așteptat uh, cu nerăbdare această zi, fiindcă după multe discuții uh, a venit vremea să luăm și să trecem și la acțiune. Iată de ce mă bucur foarte mult că această propunere se mișcă în Parlamentul European și vom începe negocierile la prima reuniune a raportorilor din umbră chiar mâine. Dați-mi voie să spun că, așa cum a spus și noastră, doamna președinte, că nu eh, eu și nici eh, raportorii din umbră nu ne-am dorit să amânăm votul final, dar bineînțeles doream să ținem cont și de părerea colegilor de, de la celelalte două comisii, TRAN și um, EMPLE. Am dorit să ajungem la compromisuri solide pentru că Parlamentul, în momentul în care se va întâlni Consiliul, să aibă o poziție solidă. Și după ce am citit cele aproape 500 de amendamente, cred că putem să ajungem la un rezultat foarte bun și putem să fim realiști, să implicăm părțile implicate și uh, să accesăm dorința lor de a ajunge la un compromis. Bineînțeles, uh, trebuie spus acest lucru că avem cu toții același scop și anume ca Europa să fie mai accesibilă și cred că putem să atingem acest scop doar dacă suntem realiști și ajungem la, un comprom- la compromisuri bune. Mi se pare că în ceea ce privește acest uh, dosar, am, bine, am ascultat uh, discuțiile privind detașarea lucrătorilor și cred că ne confruntăm cu aceeași provocare pe acest dosar, fiindcă este vorba despre chestiuni uh, sociale care, într-o mare măsură, țin de competențele naționale. Iar acum noi încercăm să ne ocupăm de ele în uh, în cadrul pieței interne. Deci, acest lucru reprezintă, după părerea mea, o provocare sau o provocare dublă, să spunem așa. Punctul de plecare este pe două fronturi se dorește sporirea accesibilității pentru cei care au nevoie de acestea și, în același rând, consolidarea cooperării pe piața internă în Europa acest lucru înseamnă, și am mai spus de multe ori acest lucru, înseamnă un echilibru între o mai bună accesibilitate și uh, posibilități oferite mediului de afaceri pentru a oferi servicii accesibile și produse accesibile. Din păcate, din fericire, nu este un uh, joc cu sumă zero, se pot face ambele lucruri. Dacă ajungem la un echilibru bun, vom avea această soluție unde ambele părți au de câștigat. Uh, accesibilitatea va fi îmbunătățită în multe domenii, în ceea ce privește cărțile electronice, comerțul electronic, transport și așa mai departe, și mediul de afaceri va fi încurajat să inoveze, să ofere produse uh, mai accesibile și servicii mai accesibile în toată Europa. Iar uh, o, pentru ultima parte o să vorbesc în limba daneză, fiindcă avem un public danez, deci vă rog să vă puneți căștile. Bineînțeles, vreau să avem legislație care să consolideze accesibilitatea, iar aceasta, asta înseamnă ca propunerea să fie aplicată în statele membre. Noi în Parlament avem o răspund, răspundere de a arăta că putem ajunge la un compromis. Există posibilitatea de a ajunge la un compromis în Parlament și apoi să ajungi la un compromis și cu cei din afara Parlamentului. Bine, poate nu este foarte ușor, dar cred că avem un punct de plecare realist, bun. Ascu- o să o să vă ascult, bineînțeles, cu mare atenție explicațiile pentru amendamentele numeroase. Mulțumesc, PP-ul. Doamna Verhaien, vă mulțumesc. În primul rând, mă bucură faptul că mergem mai departe cu activitatea pe acest dosar atât de important și că am ajuns și în momentul în care vom discuta amendamentele, ținând seama de întârzierea pe care am, întârzi- am registrat-o cu acest uh, raport. Este un pas important înspre o mai bună um, includere a persoanelor cu dizabilități. Nu, și trebuie să fim realiști, să nu cerem lucruri care nu vor fi acceptate și se vor împotmoli în Consiliu până la urmă. Deci, uh, această propunere mi se pare a fi una realistă care ne permite să facem pași reali care să ducă la o mai bună integrare a persoanelor cu dizabilități. Uh, această directivă aduce la o adevărată îmbunătățire a situației uh, persoanelor cu dizabilități. Este inacceptabil ca un număr atât de mare a membrilor societății noastre să fie exclus de la o serie de uh, servicii și produse. Uh, pe de altă parte, principial este important ca propunerile pe care le facem să fie realiste, să poată fi puse în aplicare. Nu trebuie să sărim calul, pentru că propunerile, dacă sunt prea exagerate, vor duce la dispariția de pe piață a oferirii anumitor servicii, de exemplu. Și în plus, Trebuie să fim atenți, să găsim formularea potrivită pentru această directivă, astfel, astfel încât aceasta să nu fie contradictorie cu uh, alte acte legislative din domeniul uh, transportului, de exemplu, unde uh, există anumite norme în acest sens. Deci, noua directivă trebuie să fie conformă cu uh, propunerile, cu actele legislative existente deja. Și aș dori să mă refer la câteva aspecte. Uh, Consider că această direct, uh, directivă trebuie să se orienteze în funcție de, de necesitățile persoanelor cu dizabilități uh, permanente. Dacă o persoană, de exemplu, face o operație uh, la ochi și își pierde vederea pe o perioadă limitată de timp, cred că nu trebuie să pierdem din vedere aici uh, realitatea și să avem abordarea adecvată. Știu foarte bine că competența exclusivă revine Comisiei pentru Ocupare, Comisiei Ample, însă mi se pare că prin form- anumite formulări din comisia respectivă s-au mers prea departe. Apoi, în Sectorul audiovizual, știți foarte bine că în Comisia pentru Cultură am, am operat modificările necesare directivei dedicate sectorului audiovizual și mi se pare că este important să ajungem la o cooperare între asociațiile persoanelor cu, cu disabilități și uh, titularilor de drepturi uh, care au un rol important în domeniul audiovizual. Uh, și în momentul în care discutăm despre directiva privind audiovizualul, nu trebuie să pierdem din vedere structura paginilor internet și um, aparatele care permit uh, accesarea acestui conținut pe internet. Apoi, consider că în anexa 1, așa cum propune și raportorul, să, trebuie să ne concentrăm pe criteriile de funcționare, Va trebui să vedem care va fi cea mai bună abordare pe care va trebui să o urmăm, uh, cum vom putea să discutăm și cu reprezentanții organismelor internaționale care discută standardele din acest domeniu, însă sunt convinsă că vom reuși să găsim un uh, compromis bun împreună cu raportorii din umbră. Mulțumesc, doamna Senalova. Mulțumesc. Uh, vreau să fac câteva observații privind amendamentele S și D, pentru că acest raport este foarte important. Am spus mai multe ori până acum uh, la comisie, cât și în cadrul câtorva ateliere și seminarul unde a participat aceste lucruri. Uh, directiva a fost pregătită cu mare atenție și s-a făcut o analiză atentă a ceea ce se poate face la nivel european. Scopul socialdemocraților nu este reformarea acestui act privind accesibilitatea. Dorim pur și simplu să umplem lacunele și să îmbunătățim situația, mai ales uh, că ni s-a spus de către mai multe organizații că e loc de mai bine. Acolo dorim să umbrăm lacunele, să încep deci cu sfera de aplicare a acestei directive. Cred că e bine să acoperim aici și bancomatele, fiindcă tranzacțiile la bancomat sunt foarte des folosite. Sunt de acord în legăt- și cu includerea cărților electronice și mediul construit trebuie să fie acoperit uh, de acest act. Foarte important acest lucru. Mediul construit uh, cu elemente de accesibilitate este foarte util pentru că ajută statele membre să pună în aplicare obligațiile în conformitate cu Convenția ONU. În ceea ce privește definițiile, trebuie să vorbim despre cetățeni cu dizabilități și cu limite de funcționare, cu uh, funcționare, funcționare limitată, funcționalitate limitată. Trebuie să nu excludem o anumită parte a populației. Apoi avem articolul 3, este vorba de sarcină disproporționată. După părerea mea, propunerea comisiei permite unor uh, micro-întreprinderi să fie excluse de la uh, anumite obligații. Cred că aceste derogări ar trebui să fie limitate numai, anum, numai anumitor elemente, fiindcă condițiile în general ar trebui să fie egale pentru toată lumea. Apoi, etichetarea era și un aspect important, fiindcă dacă produsul este etichetat cum trebuie, consumatorul uh, poate să facă, să ia o decizie Um, în, de plină, în cunoștință de cauză. Apoi, trebuie să, să fie accesibil pe toate formatele, sprijin uh, accesul uh, persoanelor cu dizabilități la procesul de standardizare legate de acest domeniu. Fiindcă și aici e loc de mai bine. Cred că directiva trebuie să fie aplicată cât mai repede cu putință. Iată de ce sunt de acord cu o perioadă de 3 ani pentru produse și servicii și 10 ani pentru mediul construit. Și apoi anexa. A trebuit să intre aici uh, designul produselor și serviciile suplimentare. A trebuit să intre toate elementele importante pentru accesibilitate. Dar nu este suficient, după părerea mea. Este important ca toți operatorii să știe uh, care sunt obligațiile pe care, datoriile pe care trebuie să le respecte. Toate aceste solicitări trebuie să fie foarte clare pentru ca uh, directiva să poate fi aplicată cum trebuie pe viitor. Iată, mă opresc aici, așa și eu nerăbdare să cooperez cu uh, raportorul. Mulțumesc! Thank you very much, Vicky. Um, best... De la ECR, doamna Van Bois, Bonsuit. mă scuzați. Am uh, avut deja ocazia să discutăm acest raport la comisie, iar acum avem uh, amendamentele. Eu am înaintat uh, o serie de amendamente. Pentru mine era important să se găsească echilibru între îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități și evitarea, bineînțeles, uh, unei poveri suplimentare pentru manufacturieri și furnizori de servicii. Uh, să trec în revistă acum cele mai importante amendate pe care le-am uh, înaintat. În primul rând, așa cum s-a spus mai devreme, este vorba despre, despre garanțiile pentru, pentru micro-întreprinderi care nu vor reuși, bineînțeles, să, să îndeplinească unele cerințe de aici, fiindcă nu au pur și simplu resursele necesare. Aici sunt de acord cu abordarea raportorului. E foarte important uh, să ne asigurăm că acest uh, text uh, va fi de actualitate și pe viitor, asigurându-ne că se includ aici aplicațiile mobile. E foarte important acest lucru. Adesea, pentru persoanele cu handicap, uh, aplicațiile mobile sunt uh, instrumentul pe care îl folosesc cel mai des pentru a accesa informații și așa cum a spus și uh, colega Haine, trebuie să ținem cont de legislația specifică a anumit, un anumit sector, cum ar fi sectorul transportului, care conține deja soluții în ceea ce privește problemele de accesibilitate și văd că raportul ține cont de acest lucru, de pildă în ceea ce privește referirea făcută la legislația existentă cu privire la uh, comunicarea electronică. Iar în ceea ce privește părțile implicate, mi-am dat seama că există îngrijorări în ceea ce privește acest design general sau universal. Este foarte important acest lucru pentru persoanele cu handicap. Haideți să clarificăm acest termen. Fiindcă, dacă s-ar clarifica acest concept, am putea să, să eliminăm o parte din aceste griji. Am înaintat uh, amendamente și alături de colega Stevens care merg în această direcție. Apoi, sunt de acord că uh, că eticheta CE nu este cea mai potrivită aici. În toate amendamentele mele am încercat să să scot aceste referiri din, uh, din document, din compromis, fiindcă s-ar uh, s-ar uh, submina cerințele pentru manufacturieri. Apoi, în ceea ce privește noul cadru legislativ și aplicarea sa acestui text, asta ar însemna că cerințele ar fi foarte stricte pentru unii producători, iar unele produse care nu respectă aceste reglementări vor trebui să fie scoase de pe piață, fiindcă vor fi considerate prea riscante. Eu cred că această abordare nu este proporțională, fiindcă aceste produse nu pun niciun fel de risc. Iată de ce am înaintat unele amendamente în acest sens pentru a rezolva această problemă. Apoi, nu sunt de acord nici cu faptul că uh, conținutul audiovizual ar trebui să intre în sfera de aplicare a acestui, aceste directive, fiindcă avem directiva privind serviciile mass media și audio, audiovizuale și trebuie să ne asigurăm totuși că instrumentele folosite pentru a accesa acest conținut uh, audiovizual nu vor fi incluse în uh, sfera de aplicare a acestei legislații. Am înaintat amendamente în acest sens. Apoi amendamente în ceea ce privește regulile cu privire la, la uh, sectorul transportului și uh, și definiția uh, centrelor de piață și comerțului electronic. Acest lucru este important pentru siguranța juridică. Și apoi, mă îngrijoază unele amendamente care au fost înaintate, pentru că, după părerea mea, vor crea mai multe uh, obstacole și uh, vor îngreuna lucrurile, mai ales propunerea în ceea ce privește solicitările de informare. Și nevoia de a avea baze de date accesibile și cursuri. Da, imediat închei, doamnă președinte. Aș dori mai multe lămuriri în ceea ce privește aparatura uh, aparatur, aparatele electrocasnice și uh, chioșcurile. Iată, închei imediat. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Mastalca, pentru goie. Nu? Nu, domnul Mastal. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Mastalca nu poate să fie astăzi aici, așa că eu voi vorbi în locul domnei sale, domnul De Jong. E foarte scurt ce am de spus. Domnul Mastalca salută propunerea Comisiei în general, totuși are, consideră că anumite propuneri nu merg suficient de departe. Îl îngrijorează eficiența acestui instrument juridic. A înaintat 62 de amendamente, astfel încât uh, să se poată îndeplini mai bine scopul punct, domeniul de aplicare al acestui act dacă vrem să îmbunătățim șansele persoanelor cu dizabilități să aibă acces la educație sau să găsească un loc de muncă, trebuie să mergem dincolo de textul comisiei. Domnul Mastalcă așteaptă să colaboreze cu colegii de la ALDE și le mulțumește colegilor și așteaptă să vadă compromisurile. Trebuie să adaug că și eu trebuie să plec. Sunt uh, raportor din umbră la raportul pentru geoblocaj, dar uh, trebuie să plec. E greu, uh, spune președinta, când avem foarte multe lucruri în același timp. Domnul Soltes are acum cuvântul pentru Goio. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte legea accesibilității la nivel european e un subiect foarte important. Ar trebui să ușureze viața europenilor, nu numai persoanele cu dizabilități, dar și alții care au probleme de acces la produse și servicii pe piața europeană. Așa cum am auzit deja, noile prevederi din acest domeniu sunt absolut necesare, pentru că fără acțiune la nivel european Evident, o să apară divergențe care se vor adânci, deci e nevoie clară de această lege. Propunerea comisiei este bună, dar poate fi îmbunătățită, așa încât verzii au înaintat foarte multe amendamente. Am dori să vedem că toate persoanele au șansa să participe la piața internă, inclusiv uh, acolo unde există clădiri. Trebuie să îmbunătățim uh, experiența persoanelor cu dizabilități. Ei trebuie să-și poată desfășura viața așa cum trebuie. Peste tot în Uniunea Europeană. Sigur, cerințele de accesibilitate trebuie să facă posibil ca toată lumea să folosească produsele, serviciile și infrastructura din această lege, dar acest lucru trebuie făcut astfel încât să nu creeze probleme, să nu creeze obstacole și trebuie să găsim un compromis. Trebuie să găsim un compromis între nevoi și fezabilitatea acestui pachet legislativ. Trebuie să vedem care este ierarhia nevoilor persoanelor cu dezabilități, dar, sigur, de asemenea, trebuie să ținem cont și de drepturile universale. Și toate statele membre trebuie să aibă o bază de date la care să existe acces public. Dacă consumatorii nu au posibilitatea să aibă acces la aceste informații, nu e bine. Deci, cum spuneam, este absolut obligatoriu să fie informați consumatorii privind posibilitatea de acces la servicii și produse, ceea ce duce la îmbunătățirea siguranței și a calității vieții. Mulțumesc! Marco Zulo are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Propunerea aceasta atrage foarte multă atenție din partea cetățenilor milioane de persoane din Europa au dizabilități sau funcționare limitată. Avem nevoie de o poziție ambițioasă, astfel încât acești cetățeni să se bucure pe deplin de bunurile și serviciile care există pe piață. Este o problemă de demnitate, de onestitate, de justețe, dar evident și rezultatele economice ar fi mult mai bune. Deci cred că directiva ar trebui să cuprindă uh, și uh, mediul în care există construcții. Dacă nu e accesibil locul unde se apare serviciul respectiv, o bancă sau uh, un bancomat, atunci accesibilitatea se pierde. Dacă lăsăm asta la discreția statelor membre, nu e bine. Trebuie să ne asigurăm că se specifice în legislația de bază, ca să nu ne bazăm pe cele mai bune intenții. Sunt de acord cu ideea că producătorii sunt uh, în cea mai bună poziție să spună dacă legile și standardele de accesibilitate sunt deplinite sau nu. Este cea mai uh, rapidă cale de a depăși birocrația, însă avem nevoie și de o contramăsură, de o contragreutate producătorul trebuie să răspundă dacă nu se conformează cu standardele de accesibilitate. Iar în etapa de monita, monitorizare ar trebui ca reprezentarea acestor persoane să fie avută în vedere ca să avem un consens cât mai larg. Și în cele din urmă trebuie să fim cât mai practici cu putință și să nu uităm obstacolele care pot, sau greutățile care pot să apase IMM-urilor. Deci trebuie să ne gândim și la uh, excepții, uh, mai ales când ne gândim la accesul la toate bunurile și serviciile. Nu e vorba numai de IMM-uri, în primul rând, ci e vorba de micro-întreprinderi. Micro-întreprinderile n-au resursele sau personalul să facă fața acestor obligații. Și tot în ce privește IMM-urile, pentru a ne asigura că pot să ofere produsul corect, Scopul acestui instrument legislativ trebuie să fie incluse între obiectivele financiare. În felul acesta, nimeni nu va fi exclus de la faptul că ei se oferă bunuri și servicii adaptate la nevoile sace. Sper că vom avea un răspuns decisiv și puternic pentru toate persoanele care așteaptă un asemenea răspuns din partea noastră. Mulțumesc! Aceștia sunt vorbitorii din partea grupurilor politice. E cineva de la ENF aici? Nu. Pe lista cu alți vorbitori îl am pe Nicola Dante, Dicea Șaransova, doamna Corața Bild, domnul Langen și eu. Mai e altcineva care dorește să ia cuvântul? Nu. Înainte de a da cuvântul, vreau să îl salut pe domnul Con Ant. Am pronunțat corect numele dumneavoastră. Vă salut. Îl înlocuiește pe Martin Schulz. Martin n-a petrecut mult timp în această comisie, dar ne bucurăm că dumneavoastră sunteți aici. Vă mulțumesc că ați venit la ședința noastră și ne ascultați cu atât de multă atenție. Martin, a făcut foarte multe alte lucruri. Domnul Danti are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, susțin pe deplin linia echilibrată și inclusivă pe care a adoptat-o raport, raportorul. Sunt trei chestiuni care mi se par mie esențiale în această directivă. În primul rând, dorim o abordare inclusivă în ceea ce privește aplicarea directivei. Directiva aceasta nu trebuie să se refere numai la persoanele cu dizabilități, ci, ci și la persoanele în vârstă și la persoanele cu limitări de funcționalitate. În al doilea rând, compromisul. Compromisurile trebuie să analizeze impactul financiar și administrativ, nu numai asupra autorităților publice, dar și asupra operatorilor economici, mai ales uh, IMM-urile și micro-întreprinderile astfel încât uh, să nu apasă asupra lor greutăți uh, mult prea mari. Pe de altă parte, Considerăm că firmele ar trebui să poată folosi o clauză de garantare doar în condiții excepționale, în momentul în care sunt specificate niște temeiuri legitime și foarte clare. Deci nu vrem uh, să avem derogări generale. Apoi, serviciile de plată bancare, ele trebuie să fie incluse. Mă refer aici și la bancomate trebuie să ne gândim și la ce a spus ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Nu putem accepta ca aceste persoane să fie excluse uh, de la serviciile oferite de bancomaturi sau de alte servicii bancare. Europa trebuie să fie aproape de cetățeni, ceea ce mai ales cetățenii cu posibilități mai mici. Mulțumesc, doamna Cathy Steiler. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că văd că sunt foarte multe persoane care uh, sunt aici lângă noi, care protestau mai devreme în ciuda vremei căinoase de afară. Uh, vă salut pe toți, știu că vă interesează. Este important uh, să vă spunem încă o dată că sunteți bineveniți alături de noi. Pentru mulți dintre noi, Uh, vrem ca legea aceasta să fie ambițioasă, o așteptăm de mult, uh, ea trebuie să aibă un sens și să modifice viața oamenilor. Dacă ne gândim la persoane, 80 de milioane de persoane care au dizabilități în Uniunea Europeană, importanța acestui instrument legislativ este extremă. Nu am avut în, până în acest moment o lege privind accesibilitatea, de aceea ce discutăm astăzi este extrem de important ne aduce aminte de ce suntem aici. E vorba de un nivel minim de accesibilitate pentru cetățeni, ceva ce au menționat și alți colegi. Deci trebuie să fim de acord că este important ca oamenii să aibă acest nivel minim. Vă reamintesc, colegi, stimați colegi, despre niște cifre, niște cifre menționate deja de la Forumul European pentru Dizabilitate. 75%, 71% din persoanele cu dizabilități consideră că au probleme de uh, acces și se pierd în Marea Britanie milioane de lire uh, din lire cheltuite pe internet. Sunt persoane care au, uh, nu au acces la serviciile pe internet și care ar cheltui aceste sume dacă ar avea acces. Apoi uh, se pune problema accesului uh, la diversele magazine direct din stradă, ceea ce este foarte important. Conform statisticilor, numai 10%, mm, numai 38% uh, sunt din personalul acestor magazine este educat astfel încât să se poarte cu clienii cu dizabilități. Trebuie să vedem care sunt posibilitățile, mai ales când avem o asemenea dezbatere. Deci, salut amendamentele înaintate pentru ca aceasta să fie mai ambițios și să ne gândim la nevoile persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc. Doamna Șaransova. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun că dacă vorbim despre telecomunicații, trebuie să includem cât mai multe aspecte cu putință. Măsuri de protecție, măsuri de ajutor pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât să nu rămână nimeni în afară cât privește accesul la internet, la serviciile de urgență sau la altceva. Măsurile de protecție. Ar fi bine dacă am primi uh, sugestii din partea organizațiilor care îi reprezintă pe cei cu dizabilități pentru a le include în codul respectiv. Mulțumesc! Geek Online. Da, doamna președinte, aș dori să contribui și eu la această discuție. Eticheta CE comunitatea europeană. Nu mi se pare, să, nu mi se pare o idee prea bună să introducem un nou sistem de etichetare. Noile producte care uh, res, respectă standardele de acces liber nu pot fi comparate cu vechile standarde, cu vechile uh, produse care nu respectă aceste standarde și mi se pare că, până la urmă, consumatorii ar putea să ajungă într-o situație de confuzie și am depus amendamente în acest sens. La Corața Bild, această lege este, este extrem de importantă uh, și iar activitatea raportorului este excepțională pentru că accelerează acest proces. Este vorba uh, de prima dată când avem un uh, instrument legislativ care se ocupă de aspecte uh, ale drepturilor egale pentru toți cetățenii, accesul la bunuri și servicii în Uniunea Europeană. Ar trebui să fie absolut normal și să nu ne luptăm pentru acest lucru. Eu mă ocup de directiva uh, antidiscriminare și de ani de zile ne luptăm cu statele membre în materie de discriminare a persoanelor cu dizabilități. E vorba, sigur, de costuri costul acordării drepturilor egale tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană. Sunt de acord cu cele spuse de colegi. Uh, această directivă trebuie să se poată aplica în uh, viața reală și să nu creeze greutăți prea mari pentru IMM-uri și pentru micro-întreprinderi uh, și altfel statele membre nu o să o pună în aplicare. Mulțumesc foarte mult! Vreau să spun și eu câteva cuvinte, pentru că și eu am înaintat câteva amendamente. În primul rând, sunt extrem de mândră de angajamentul acestei comisii de a ușura accesul persoanelor cu dizabilități la bunuri și servicii. Îl felicit pe raportor pentru faptul că se ocupă de acest act legislativ. Mulți am fost implicați și în legea privind accesibilitatea la internet și noi vrem cu toții ca legislația europeană să reprezinte într-adevăr un pas înainte pentru cei care sunt afectați. Trebuie să ne asigurăm că legislația este, așa cum spunea doamna Corața Bilt, poate fi pusă în aplicare, poate să funcționeze în viața reală. Deci trebuie să ne asigurăm că ne gândim la impactul asupra altor legi de asemenea. Trebuie să fim siguri că legislația nu se suprapune și nu uh, creează confuzii. De exemplu, în domeniul achizițiilor publice există deja un cadru foarte strict în Uniunea Europeană apropo de modul în care autoritățile publice trebuie să aibă în vedere chestiunile de accesibilitate. Și trebuie să ne asigurăm că nu venim cu reguli suplimentare ca să îngreuneze viața autorităților publice atunci când fac achiziții publice. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste legislații funcționează împreună. În ce privește nou cadru legislativ, și marca CE a comunității europene. Nu sunt convinsă că procesul acesta de a avea o asemenea marcă este calea corectă pentru a asigura accesibilitatea. Este un proces pe care îl folosim uh, pentru, eu știu, siguranța produselor, uh, eu știu, căștile de siguranță sau altele. Asta îngreunează lucrurile inovatorilor le e greu să vină cu produsul pe masă, pe, pe piață. Deci trebuie să ne asigurăm ca persoanele să aducă pe piață aceste noi produse, că ele sunt accesibile fără a pune în calea lor uh, asemenea întârzieri sau birocrație. Cred că putem să facem acest lucru din punct de vedere tehnic, e mai degrabă o chestiune juridică. Dacă vrem ca un asemenea produs inovator să poată să ajungă pe piață fără prea multă birocrație sau întârziere. Deci, uh, mă bucură ce se întâmplă în această comisie și mă bucur că Morton este cel care se ocupă de acest uh, instrument legislativ. Comisia, Comisia Europeană dorește să ia cuvântul? Da, e cineva din comisie care dorește să ia cuvântul și apoi să-i dăm cuvântul raportorului din nou. Mă numesc Ima Plasenfia vin uh, de la comisie, de la DG Employment. Îi mulțumesc raportorului, mulțumesc tuturor uh, eurodeputaților care uh, arată atât de mult interes, au înaintat atât de multe amendamente. Îi bucur, ne bucură faptul că susțin în general textul. Vreau să vă spun însă două lucruri importante. În primul rând, Mă refer la natura orizontală a propunerii. Chestiunile care sunt reglementate sunt cross-sectoriale, nu terminaluri pentru servicii, site-uri web și, în al doilea rând, complementaritatea cu legislația europeană existentă. Este uh, un proiect care a fost redactat cu multă grijă, uh, Ideea fiind că această directivă îmbunătățește accesibilitatea în transport sau în achiziții publice. Directiva aceasta sporește cerințele de accesibilitate sau operaționalizează conceptul de accesibilitate folosit în legislația europeană, dar nu este descris. Vă mulțumim oricum pentru susținerea dumneavoastră. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul raportorului, domnul Morty Lockhart. Mulțumesc, domnule, doamnă președintă. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru modul în care s-au implicat. Uh, uh, sunt impresionat de atitudinea dumneavoastră. Toată lumea spune cât de important este acest instrument uh, legislativ. Toată lumea trebuie să facă acest lucru așa cum trebuie nărăsesc să, să mă apuc să comentez uh, comentariile bune făcute de colegi, pentru că vom începe mâine negocierile, deci cred că trebuie să dormim bine la noapte și să pornim cu dreptul mâine. Vom avea 5-6 reuniuni ale raportorilor din umbră și un număr de reuniuni tehnice, deci abia aștept să ne apucăm de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și vă urăm uh, succes uh, în timpul negocierilor uh, amendamentelor de compromis. Amendamentele vor fi discutate pe 28 martie, înainte de votul în comisie pe 25 aprilie. Vă mulțumesc foarte mult! Next, um, item on the agenda. Următorul punct de pe ordinea de zi este propunerea de regulament privind prevenirea geoblocării și altor forme de discriminare bazată pe cetățenie, naționalitate, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă. Discutăm amendamentele și dau cuvântul acum raportoarei Rosa Fontunun Hohenstein. Îți mulțumesc foarte mult, Vicky. În primul rând, am dorit să vă mulțumesc pentru interesul manifestat. Am primit 355 de amendamente depuse de 65 membri ai Parlamentului European, ceea ce mie mi se pare că demonstrează interesul vis-a-vis -vis de acest uh, proiect de regulament, ceea ce pe mine mă bucură. Așa cum se întâmplă deseori în Parlamentul European, amendamentele depuse vin cu soluții foarte diferite, astfel încât poate fi uh, dificilă definirea, obținerea unei singure poziții în urma unor uh, amendamente atât de diferite. Însă, vă asigur că voi depune toate eforturile pentru a încerca să împac uh, părerile diferite exprimate prin aceste amendamente. Și aș dori să mă limitez la doar câteva chestiuni astăzi. Cred că cel mai important este să ne axăm pe amendamentele, pe atitudinile care conțin elemente comune. Și din amendamentele depuse reiese foarte clar că, o major, o, că majoritatea deputaților consideră că acest regulament ar trebui să urmărească două obiective principale. În primul rând, să ne asigurăm că pe internet consumatorii au acces la mai multe bunuri și servicii și, în al doilea rând, al doilea element comun, să ne asigurăm că comercianții nu sunt supraîncărcați cu obligații care să ducă la costuri suplimentare. Doamna președintă, întrerupe vorbitarea. O secundă. Mulțumesc tuturor uh, oaspeților noștri pentru prezența alături de noi în această după masă. Văd că unii dintre dumneavoastră ne părăsiți. Vă mulțumesc din nou pentru prezență. Thank you. Da, din nou cuvântul raportare. Da, foarte bine. Deci revin la aceste puncte comune. Amendamentele sunt foarte diferite, merg în, dife- în direcții diferite, dar au două lucruri în comun. Sunt uh, îngrijorați de. sunt preocupate de lumea consumatorilor și de cea a comercianților. Și în urma acestor amendamente reste foarte clar că ne dorim ca consumatorii să aibă un acces mai ușor la mai multe bunuri și mai multe servicii pe internet, uh, și își doresc ca comercianții, pe de altă parte, să nu uh, facă față unor costuri suplimentare generate de diferitele regim, uh, regimuri uh, juridice diferite, dacă nu își doresc să, să își desfășoare activități în mai multe state, așa numitul drept de a Uh, nu te extinde prea mult, de a rămâne la dimensiuni reduse. Și aș dori să mă refer la câteva puncte. În primul rând, legea aplicabilă. Mulți dintre dumneavoastră ați menționat și mulți uh, oameni cu care am, am discutat mi-au spus că nu ne putem atinge de Roma 1, regulamentul care, care Um, stabilește legea aplicabilă. Este un lucru adevărat, însă, în același timp, este adevărat că toate amendamentele depuse intervin în regulamentul Roma 1, pentru că dacă se creează o normă prin care comercianții sunt obligați să nu trateze în mod diferit consumatorii în funcție de reședința acestora, acest lucru modifică articolul 6 uh, din regulamentul Roma 1, care spune că comercianții pot uh, recurge la legea propriului stat doar dacă nu au în vedere, nu se adresează consumatorilor din alte state membre prin orice mijloace. Și insist asupra acestei precizări prin orice mijloace. Deci, din acest motiv, trebuie să fim foarte clar când vine vorba de uh, geoblocare. Este dificil, dacă nu chiar imposibil, să definim acest lucru cu claritate absolută. Ce înseamnă să te adresezi uh, altor consumatori? Trebuie să permitem comercianților care sunt guvernați de articolul 4 să aplice normele aplicate și consumatorilor domestici, dacă îi informează pe aceștia în mod adecvat. Desigur, nu putem să permitem abuzuri. Deci, în considerente, încerc să clarific uh, faptul că de fiecare dată când acțiunile comer- uh, comerciantului nu reflectă declarația de intenții publicată pe pagina de internet, consumatorul se poate adresa uh, tribunalului, așa cum precizează articolul 6 din, art- din regulamentul Roma 1. Așa cum, doamna președintă, știu că este foarte dificil, însă aș dori să vă, să vă cer să vă limitați la, doar la alte două minute. Da, aproape am terminat. Revin la comercianții de mari, de mari dimensiuni, care vând deja produse mm, transfrontalier. Aceștia nu ar putea să respecte doar uh, regulile, regulile statului în care, unde și au sediu social. Deci, oricum, sunt convinsă că vom reuși să găsim uh, soluția uh, adec, adecvată în ceea ce privește legea apli- aplicabilă. Și al doilea aspect la care doresc să mă refer foarte pe scurt, Vicky, este conținutul uh, non-audio, care nu are legătură cu sectorul audio-vizual și care se bucură de protecția conferită de drepturile de autor. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor care au depus amendamente pe acest subiect. Împărtășesc și eu îngrijorările, așa cum reiese forlar din raportul meu, că acest subiect este unul foarte dificil și sper din toată inima că vom reuși să includem și aceste servicii cu condiția ca uh, comerciantul să dispună de toate licențele necesare care să-i permită să vândă Uh, conținutul respectiv în statele pentru care dispune, pentru care are licențele respective. Studiul Parlamentului European uh, ne demonstrează că eliminarea geoblocării în legătură cu acest conținut ar trebui să aibă efecte pozitive atât pentru consumatori cât și pentru titularii conținutului uh, respectiv. Știu că este un punct spinos, pe care va trebui să discutăm mai pe larg. Va trebui să discutăm și alte, alte chestiuni, restri, uh, restricționările privind uh, sectorul business to consumers, rerutare și așa mai departe. Deci vă mulțumesc pentru cooperarea constructivă pe care am avut-o până acum cu raportorii din umbră. Vom avea și alte reuniuni între, uh, cu raportorii din umbră dar nu mai avem foarte mult timp pentru că mai avem două puncte pe ordinea de zi, mai puțin de oră la dispoziție. Deci, nu știu cine ia cuvântul în numele lui Virginie. Algus. O locuiești pe Virginie? Nu. Nicola Danti va lua cuvântul în numele socialiștilor. Da, Virginie nu este prezentă și mi-a cerut să îi citesc notițele, își cere scuză pentru lipsa de astăzi. În ceea ce privește acest subiect, geoblocarea nejustificată, dorește să mulțumesc raportoarei și celălalt, celălalt raportor din umbră și speră că vom reuși să obținem un text uh, solid pe care apoi să îl negociem uh, cu Consiliul. Virginie își dorește o legislație clară pentru toți uh, actorii de pe piața digitală. Trebuie să găsim echilibru potrivit între interdicții și garantarea libertății uh, încherii uh, contractelor, pe de altă parte. Virginie a depus mai multe amendamente pentru a clarifica diferite aspecte. Legea aplicabilă. Nu trebuie să uităm că uh, Regulamentul Roma 1 se bazează pe principiul libertății contractuale, care oferă în același timp o protecție sporită părții contractuale mai vulnerabile, mai ales în momentul în care o companie își are sediu social într-un stat diferit față de statul consumatorului. Și în acest sens trebuie să fie înțeles amendamentul 293 evitarea introducerii unor noi prevederi legale care să ducă la insecuritatea juridică. Acest, uh, regula, acest amendament precizează de asemenea faptul că, că compania o companie trebuie să respecte jurisprudența din statul consumatorului. În al doilea aspect important sunt drepturile de autor. Când serviciile sunt furnizate în format electronic, trebuie să facă obiectul uh, protecției, uh, protejării drepturilor de autor. Anumite, mm, anumite noi modalități de a face afaceri uh, trebuie să fie reflectate în cadrul în, cadru, în noul cadru de reglementare. Nou, artiștii trebuie să fie remunerați uh, în mod, ad- în mod adecvat. Acest principiu trebuie să fie protejat pentru a evita crearea unor poziții dominante pe piață care să submineze actori independenți. Amendamentele 283 și 269 confirmă acest uh, principiu și este un principiu care se regăsește și în alte amendamente. Este un lucru valabil și pentru prețul unic cerut pentru cărți, un principiu adoptat de mai multe state membre și acest principiu ar fi subminat de această directivă. Virginie se împotrivește unei serii de amendamente care cer eliminarea acestui articol Acum discutăm despre modificarea directivei privind drepturile de autor și avem și alte acte legislative uh, sectoriale. Nu consider că și nu, vicinii consideră că nu este momentul ca aceste elemente să, se, să fie discutate și acum. Amendamentul 422 uh, se referă la primul raport de evaluare a situației la după o anumită perioadă de timp pentru a vedea cum uh, interacționează această directivă cu alte, uh, cu alte, cu alte acte legislative. Obiectivul de a uh, reexamina legislația privind dreptul concurenței mai ales activ, um, acordurile pasive. Acestea nu ar trebui să fie readuse în discuție. Amendamentele 406 și 412 se referă la această chestiune, apoi consimțământul consumatorului. Doamna Rozie își dorește un consimțământ expres din partea consumatorului înainte ca acesta să fie redirecționat uh, pe o altă pagină de internet. Amendamentele 327-329. Nicola, am pornit ceasul mult mai târziu. Aș dori să vă rog ca în, în momentul în care cineva în momentul în care cineva își trimite notițele. Vă rog să le citiți pe acestea înainte, să vedeți dacă nu cumva durează mai mult de 3 minute. Doamna Fambusait. Îți mulțumesc, Vicky. Cred, cred că trebuie să spunem foarte clar că această propunere trebuie să combată orice formă de discriminare. M-a bucurat precizările raportoare în ceea ce privește rerutarea și consimțământul expres Deseori vedem că consumatorii accesează de mai multe ori aceeași pagină de internet și de fiecare dată trebuie să-și dea consimțământul, ceea ce mie mi se pare o situație absurdă. Consumatorii pot să, trebuie să aibă dreptul de a să acceseze și alte părți ale, păr, ale pagini, paginii de internet uh, respective și dacă se recurge la o rerutare, uh, trebuie să fie oferită o anumită uh, justificare și toate aceste informații trebuie să se regăsească în condițiile generale de folosire și de, de acces a paginii de internet. Din punctul, din punctul meu de vedere, această directivă trebuie să fie aliniată directive privind serviciile. Am depus și amendamentă privind excluderea um, conținutului uh, guvernat de drepturile de autor din domeniul de aplicare a acestei uh, directive. Chiar dacă există o licență de distribuire, există în continuare probleme uh, legate de muzică, de exemplu, sau de cărți, cărțile în format electronic um, sunt limitate la un, da, la un anumit teritoriu, însă cărțile normale nu au aceleași uh, limitări în ceea ce privește muzica care poate fi găsită pe internet, există aceeași problemă. Crearea unor limitări teritoriale aduce cu sine anumite probleme și nu poate fi aplicată aceeași politică de stabilire a prețurilor. ceea ce va duce la mărirea prețurilor în, în detrimentul consumatorilor. Mulțumesc, doamna Șaranțova. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Nu aș dori să repet cele spuse deja. Îi mulțumesc Rozei pentru munca sa. Aici sunt Roza, chiar în fața ta. Deci nu aș dori să repet lucrurile deja spuse. Există însă câteva puncte asupra cărora doresc să insist, din punctul de vedere al sferei de aplicare. Cred că trebuie să răspundem așteptărilor consumatorilor. Deci nu sunt de acord cu concluzia socialdemocraților, ar trebui să respectăm doar sfera de aplicare a directivei privind serviciile. Grupul nostru politic își dorește ca atât, atât transportul cât și audiovizualul să facă parte din domeniul de aplicare. În al doilea rând, IMM-urile. Propunerea Comisiei a fost foarte clară. În momentul în care IMM-urile au un comportament similar cu cel al consumatorilor, ar trebui să se bucure de aceeași protecție și cea care, de care se bucură consumatorii. Deci noi vom apăra în continuare dreptul IMM-urilor de a se bucura de cele mai bune um, condiții. În ceea ce privește reruta, rerutarea, sunt uh, de acord cu anumite schimbări, modificări minore. În legătură cu articolul 4, nu doresc să mă repet, însă consider că și aceste opere ar trebui să fie incluse. În legătură cu articolul 6, consider că, din păcate, anumite clauze contractuale sunt în detrimentul consumatorilor și IMM-urilor. Și, în fine, cred că toată lumea a dorit să oferă o certă securitate juridică uh, comercianților, care, dacă nu, uh, pentru a respecta acest regulament, trebuie să cunoască 28 de legislații naționale și vă atrag atenția asupra amendamentului 383 um, care va rezolva această problemă, împăcând până la urmă atât regulamentul Roma 1 cât și Bruxelles 1. Doamna Reda. Vă mulțumesc. Ascultând uh, dezbaterea privind includerea conținutului, acestui conținut în domeniul de aplicare sau nu, mi se pare că există două tabere. Doamna Rozier și doamna Fambosi s-au referit la problemele aduse de sistemul licențelor și de limitările teritoriale și uh, Uh, există o propunere de a rezolva acest punct în pachetul privind drepturile de autor. Propunerea raportoarei în legătură cu acest conținut audiovizual nu are nicio legătură cu sistemul de licență și cu uh, teritoria, teritorialitatea adusă de licență ci se referă la aspectele care nu pot fi rezolvate în directiva privind drepturile de autor, pentru că sunt aspecte care nu țin de drepturile de autor. Este, este vorba de cazuri în care comercianții dețin licențele, deci drepturile de autor nu reprezintă o problemă. Deci ar trebui să includem uh, acest conținut în uh, așa cum propune uh, raportoarea și și audiovizualul trebuie să fie acoperit pentru că atâta vreme cât nu există o licență, nu intervine propunerea făcută de, de, de raportoare. Și consumatorii se așteaptă ca video, videoclipurile care sunt afectate cel mai mult de acest fenomen al geoblocării să fie guvernate de această propunere de, de regulament. Și cred că este de fapt mai ușor pentru furnizorii de uh, servicii audiovizuale să respecte acest regulament pentru că nu întâmpină aceleași probleme întâmpinate de alți uh, furnizori de servicii, pentru că în directiva privind serviciile audiovizuale există principiul țării de, de origine uh, care trebuie să fie respectat. În legătură cu legea aplicabilă, foarte pe scurt, cel mai important pentru noi este să nu reducem gradul de protecție a consumatorilor și, desigur, îndepărtarea pur și simplu a geoblocării, nu este obiectivul principal, însă nu trebuie să ajungem în situația în care un comerciant care până acum a respectat standardele de, de, de protecție a consumatorilor din, a consumatorului respectiv, acum să respecte uh, standardele doar din alt, din alt stat. Lockhart Olga Shenilova. Uh, thank you. Doamna Corața Bild. Mulțumesc. Felicitări raportoarei pentru activitatea investită în acest uh, dosar pentru a găsi echilibru potrivit între consumatori și comercianți. Este necesar ca Până la urmă, consumatorii să poată să aibă acces la paginile internet, să poată achiziționa bunuri și servicii din alte state membre și să nu plătească un preț în funcție de naționalitate, de domiciliu sau de sediul pe care îl au. Și cred că prin amendamentele depuse vom reuși să obținem un text și mai clar. Deosebit de importantă este respectarea legii. Trebuie să adoptăm legi care să poată fi puse în aplicare și să putem monitoriza modul în care legile sunt uh, respectate. Și în acest punct de vedere, uh, proiectul pilot uh, implementat de Comisia Europeană deja este un instrument foarte util. În ceea ce privește legea aplicabilă, nu are niciun sens ca un comerciant ca Deci, un comerciant trebuie să trateze consumatorii ca un, cum, tratează, cum își tratează consumatorii domestici peste tot în Uniunea Europeană. Aceasta este ideea. Și cred că ar trebui să armonizăm peste tot uh, legea uh, privind uh, consum, care privește pe, pe consumatori. Eu am depus un amendament privind metoda de plată. Este un lucru deosebit de important să evităm uh, sarcini birocratice prea mari impuse micro sau IMM-urilor să le obligăm să dispună de toate metodele de plată disponibile în toate statele membre ale Uniunii Europene. Pentru că pot fi alese diferite metode de plată. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare să colaborăm. Mulțumesc, Evelyn Gephardt. Vă mulțumesc, doamna președinte. Dragă Vicky, aș dori în primul rând să-ți atrag atenția asupra faptului că Martin Schulz nu este membru al acestei comisii și tocmai de aceea nu a participat niciodată la, la reuniunile comisiei noastre. Hans Kron l-a înlocuit pe Jutta Steinruck, uh, care nu poate să participe la această reuniune pentru că este coordonatoare și în comisia Uh, pentru ocupare. Am dorit să fac această precizare pentru că reuniunea noastră fiind transmisă pe internet, nu am dorit să fie create neînțelegeri. Trecând la, subiect, la acest subiect, trebuie să ne asigurăm că nu doar întreprinderile au un beneficiu, un avantaj în urma marii piețe interne, dar și uh, consumatorii. Și fărâmițarea um, a, care există în continuare pe piața internă uh, trebuie să fie depășită astfel încât piața internă să funcționeze și în avantajul consumatorilor. Tocmai de aceea, regulamentul Roma 1 nu poate fi pus sub semnul întrebării, pentru că el reprezintă o garanție, o protecție importantă uh, a consumatorilor în fața uh, întreprinderilor, în fața societăților comerciale. Este un lucru uh, pe care nu trebuie să-l pierdem în vedere pentru că este o realizare a Uniunii Europene. Evelyn, mulțumesc pentru clarificări, dar uh, nu vorbeam serios, era doar o glumă. Mulțumesc. Marta Rabela. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus Roza Tun la început pe bună dreptate, e vorba despre un echilibru între drepturile consumatorului în ceea ce privește un acces mai larg la serviciile pe internet și apoi, pe de altă parte, interesele furnizorilor de servicii care la să nu se adauge noi costuri, bineînțeles, trebuie să ne gândim totuși și la creatorii de cinematografie care trebuie să aibă suficiente fonduri pentru a crea în continuare uh, Miza în ceea ce privește cinematografie este menținerea serviciilor audiovizuale în sfera de aplicare pentru a, pentru a păstra principiul teritorialității. Acesta nu este un cuvânt urât, fiindcă le permite până la urmă furnizorilor de servicii să limiteze vânzarea conținutului pe un anumit teritoriu pentru a proteja uh, exclusivitatea drepturilor și uh, a veniturilor profitului generat pentru opere pentru a se putea continua, bineînțeles, accesul peste tot uh, la, la tot cu un preț foarte mic, trebuie un risc pentru creator, trebuie un un uh, echilibru, poate că e frumos să aperi această noțiune a accesului permanent general, dar s-ar putea să aibă efecte devastatoare dacă nu suntem atenți asupra creatorilor, deci până la urmă și până la urmă asupra consumatorilor care nu vor mai avea Uh, alegere în ceea ce privește creațiile și diversitatea lor, care uh, în uh, Europa Unită reprezintă în continuare o sursă a diversității și deci de o sursă de bogăție. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, că m-ați ascultat cu atenție. Morten Locker. Morten Locker. Morten Locker, scuze. Mulțumesc, mă bucur foarte mult că în acest raport s-a făcut un mare pas înainte, în direcția cea bună. O mare parte a amendamentelor, bineînțeles, uh, nu ne surprinde acest lucru, consolidează și mai departe acest document, iar eu sprijin acest uh, efort de consolidare. Dacă uh, în ceea ce privește geoblocajul, trebuie să ne asigurăm că există coerență în cadrul legislativ existent, asta spunea și dumneavoastră mai ales uh, în ceea ce privește Roma 1 și Bruxelles 1 și trebuie să fie foarte clar că în acest regulament nu se uh, implică uh, restricționarea activităților către o altă piață. Nu trebuie să să se, nu, de fapt, nu trebuie să se impună companiilor să cunoască legislația din toate piețele europene dacă produsele nu se vând pe acea piață. Mulțumesc, Olga, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În comisia noastră spunem de multe ori că nu vrem să facem nicio diferență între um, internet și uh, online și offline în ceea ce privește protecția consumatorului. Vreau să vorbesc despre amendamentele pe care le-am înaintat eu, două amendamente pe care le-am înaintat eu, care sunt o reacție la următoarea situație în Uniunea Europeană. Nu li se garantează cetățenilor garanția automată la produse de calitate. Vorba de amendamentele de amendamentul 192, care se referă la noul considerent și amendamentul 369 care înlocuiește articolul 4 în uh, același fel. Iar uh, formularea considerentului este limpede și o să vă citez, dacă îmi permiteți. Acest regulament ar trebui să se aplice în cazul în care un produs pe o piață terță în alt stat membru este identic și se scade calitatea produsului într-un stat membru față de alt stat membru. Am încheiat citatul, vă mulțumesc pentru atenție. Uh, domnul Țulo. Mulțumesc, domnul președinte. Despaterea aceasta ne arată că textul nu e deloc ușor fiindcă se ocupă de mai multe aspecte, contractuale, proprietatea industrială și așa mai departe. Și vreau să vă atrag atenția asupra protecției drepturilor de autor. Cred că ar fi o greșeală să ne ocupăm aici de acest subiect. Nu ar trebui să ne ocupăm de cazuri de proprietate intelectuale în această legislație, fiindcă este vorba despre o propunere care nu a avut nu a avut deloc această intenție de a include și drepturile de autor. S-ar putea până la urmă să reducem uh, diversitatea conținutului dacă nu suntem atenți. Deci, nu ar trebui să schimbăm regulile care stabilesc uh, instanțele competente și legea, legile care se aplică în acest, uh, în ceea ce privește acest subiect. Acesta este un alt risc cu care ne confruntăm. Dacă punem, trebuie să punem uh, protecția consumatorului înainte de toate, dar trebuie să ne asigurăm în egală măsură că toate părțile implicate într-un litigiu sunt aplicate și avem garanțiile necesare. Fiindcă aici, de pildă, un IMM mic ar putea să spună că nu dorește să uh, vândă în afara statului unde se găsește și apoi un cetățean dintr-un alt stat membru folosește 15 subterfugiu pentru a cumpăra produsele și apoi apare un litigiu, moment în care s-ar putea dovedi uh, costurile foarte ridicate pentru IMM, ceea ce nu este corect. Argumentul întopringan. Doamna Schwab, domnul Schwab. Aș dori să vorbesc foarte rapid, însă nu pot din cauza interpreților. Aș dori să menționez două lucruri. 4 milioane de turiști americani fac concediu pe alte uh, continente, fac cumpărături acolo și nu prea interesează drepturile consumatorilor. Deci nu cred că există niciun motiv pentru care legiuitorul să reducă posibilitățile de a face cumpărături pe internet față de lumea reală. În al doilea rând, uh, foarte mulți consumatori uh, din estul Europei au sentimentul că um, au fost lăsați în urmă. Poate este doar o percepție, însă există acest sentiment. Și Comisia a făcut două propuneri. Există două opțiuni. Fie, fie avem o uniformizare a dreptului uh, vânzărilor, ceea ce este sprijinit de către grupul nostru politic, însă până ajungem acolo avem nevoie de această propunere concretă legată de uh, geoblocare și sper că toată lumea va fi de acord cu această propunere. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, am încheiat lista vorbitorilor. Știu că raportorul a spus că vor exista mai multe re- reuniuni cu raportorii din umbră și o să rog să discute aceste subiecte cu raportorii din umbră. Uh, îi dau cuvântul pe scurt și apoi trecem mai departe. Vreau să vă spun un lucru. Uneori mi se pare că nu m-ați ascultat cu atenție, chiar dacă am vorbit foarte încet. În ceea ce privește conținutul fără dreptul de autor, care nu este audiovizual, deci non-audiovisual, uh, deci nu filme sau muzică, cărți electronice de, de electronice de pildă numai unde comerciantul are deja drepturile necesare la e, drepturile de autor necesare. Deci dacă le exist, erau existente, să nu existe geoblocaj în, care, în cazul în care existau aceste drepturi. Deci asta era propunerea mea. Unele amendamente merg mai departe. Eu am propus materiale care nu sunt audiovizuale și numai în cazul în care comerciantul are uh, drepturile de autor deja. Iar amendamentele dumneavoastră, dumneavoastră, merg mai departe. Mă rog, o să, o să găsim un compromis, sunt convinsă. Vreau să mulțumesc și eu, domnule raportor, pentru că a clarificat, a subliniat două linii acest lucru, fiindcă s-a, mă rog, lucrurile au fost uh, neclare. Și mulțumesc foarte mult pentru această explicație. Bun. Acum Trecem mai departe la raportul Charanzova, FinTech, influența tehnologiei privind viitorul sectorului financiar. O să vă prezint raportul acum, doamnă raportor, și, și eu o să predau președinția Ditei, fiindcă trebuie să plec la fix. Mulțumesc, doamna președinte, o să fiu succintă, o să încerc, dar că pot să fiu succintă, fiindcă dacă mă uit la amendamente, îmi dau seama că este sprijinit în mare parte acest uh, aviz și uh, primit cu brațele deschise, cu câteva uh, excepții, cele 59 de amendamente făceau adăugiri pozitive necesare acestei propuneri. Unele amendamente privind de la S și D au ridicat unele îngrijorări privind fintech cu un ton uh, uh, mai strident, totuși țin cont de aceste îngrijorări, bineînțeles. Uh, iată de ce am încercat să includ cât mai mult pe putință uh, aceste amendamente în amendamentele de compromis, încercând uh, să evit repet, repetițiile. Și cred că duminică secretariatul va trimis amen, propunerea amendamentelor de compromis. Sâmbătă, sâmbătă, deci da. Așa. Uh, care acoperau cele 23 de puncte, ce ar uh, înlocui opini- avizul inițial. Încerc să rezum câteva elemente. În primul rând, salutăm uh, creșterea fintech și dorim să facă din Europa casa lor. Sperăm că, um, această, că evoluția va fi pozitivă pentru piață și actorii de piață. Uh, salutăm crearea grupului de lucru fintech la comise și dorim să se publice un plan de acțiune privind fintech înainte de finalul mandatului. Vom uh, avea uh, și pentru crowdfunding și peer-to-peer -peer loans trebuie să fie combătută frauda, iar uh, revizuirea standardelor tehnice de către EMA, de către EBA, care Eh, bineînțeles, țin cont de îngrijorările ridicate la comisia noastră. Eh, salut această prevedere. În ceea ce privește algoritmurile, am cerut comisiei să evalueze riscurile aferente și să se asigure că oamenii vor putea să eh, modifice întotdeauna deciziile luate automat. Ideea acestui sandboxing este foarte bună dacă consumatorii sunt bine informați când fac parte din acest proiect pilot. Am subliniat nevoia securității cibernetice și Apoi, uh, compromisul uh, abordează protecția datelor uh, și transparența și, și viața privată, mă scuzați. Acestea sunt, deci, elementele și cred că lucrurile vor merge lin. Înainte de a da cuvântul în sală, îmi cer scuze că trebuie să plec. Chestiune legată de mass media. Și vreau să spun în numele ECR-ului că mă că salut abordarea doamnei raportor și eh, așa cu nerăbdare să colaborăm și mă bucur că se menține tonul pozitiv în ceea ce este eh, fintech. Eva, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc, mă bucur foarte mult că am reușit să fim pe aceeași lungime de undă și să eh, transmitem Comisiei nevoia de a crea un mediu fintech care ar crea un, un teren echitabil și uh, Um, în sectorul financiar, incluzând și uh, noi jucători, startup-urile de pildă. așa, deocamdată suntem cu toții de acord că primul pas este ca Comisia să ofere un plan de acțiune cuprinzător uh, fintech care să, să ofere mai mult un caracter previzibil, mai puternic, mai ales în ceea ce privește partea legislativă. Iar în uh, întâlnirile mele cu companiile fintech, acest lucru a fost unul dintre elementele prioritare pentru dezvoltarea lor viitoare și mulțumesc foarte mult, domnule raportor, pentru, uh, pentru elaborarea amendamentelor de compromis. Uh, a făcut o treabă foarte bună și suntem cu toții de acord că um, principalele idei din amendamente au fost incluse, cum ar fi securitatea cibernetică, de pildă, într-un mod mai coerent, protecția consumatorilor în miezul cadrului de fintech și uh, Uh, rolul fintech în ceea ce privește accesul la finanțarea al IMM-urilor prin uh, oferirea unor credite pe o perioadă mai uh, lungă, pe, pe, mai larg și sperăm să putem să avem o abordare constructivă pentru ca aviz pe, pentru care, pentru ca de avizul nostru să ține cont și la Econ, așa cum trebuie. Mulțumesc. Nicola, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Principalul aspect în această dezbatere îl reprezintă nevoia de a reduce pe cât se poate incertitudinea juridică din acest domeniu și să se obțină un ecosistem financiar sigur pe baza unor reguli foarte clare. Prin primul rând este important ca toți operatorii și ca toți cetățenii care pătrund în domeniul fintech să uh, aibă încredere în sector Mulțumesc foarte mult, doamne raportor, pentru propunerile făcute și pentru com- amendamentele de compromis. Bineînțeles, acestea merg în direcția cea bună. Iar um, eu aș vrea să vă atrag atenția asupra unor amendamente înaintate de mine sau unor idei care sunt, nu sunt diferite de cele spuse de antevorbitoarele mele. În primul rând, trebuie să existe un plan de acțiune uh, orizontal privind tehnologia financiară la nivel european, deci un plan de acțiune fintech, iar apoi consumatorii trebuie să fie în miezul uh, acestui proces și să beneficieze de protecție și, bineînțeles, protecție în ceea ce privește datele personale, care sunt date cu un caracter delicat. E nevoie de un nivel ridicat de transparență și de căi de atac eficiente, precum și de protecția plăților transfrontaliere în ceea ce privește uh, valutele virtuale avantajul uh, pentru IMM-uri și pentru microcompanii trebuie să fie subliniat. Iar băncile trebuie să fie încurajate să ofere servicii financiare suplimentare și Apoi, o, chesti- o chestiune importantă este securitatea computerelor. S-a spus deja că este foarte important ca directiva să, să intre în vigoare cât mai rapid cu putință. Și uh, încă o dată vă felicit pentru activitatea efectuată până acum. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Cred că ECR-ul a fost deja reprezentat de Vicky, de la Verzi avem pe cineva, Gue, nu? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci mă alătur și eu celor spuse de Nicola, mergem în direcția cea bună și uh, sper să se aprobe acest document în curând. Cunoașteți cu toții calendarul, deci vom vota pe 21 martie. Vă mulțumesc foarte mult, iar acum trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Which is in conectivitatea pentru creștere, competitivitate și coeziune, societatea gigabiților europeni și 5G și o să-i dau cuvântul raportorului, domnul Lopez Isturiz. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi și stimați raportori din umbră, după cum vă aduceți aminte, pe 16 februarie am discutat uh, acest text uh, despre care s-a făcut vorbire aici, raportul despre 5G. Mă bucur că am uh, auzit atitudinea dumneavoastră pozitivă și susținere din partea majorității grupurilor politice. A trecut termenul de depunere a amendamentelor, sunt 833 de amendamente și noi am înaintat 27 de amendamente care se adaugă altora menționate. Sunt multe amendamente prezentate de multe grupuri politice și, după părerea mea, cred că avem o bază pentru amendamentele de compromis care pot să includă toate amendamentele și să întărească poziția raportului nostru pe lângă majoritatea amendamentelor, merg în ideea că 5G să devină realitate, să fie un motor al creșterii în Europa. Echipa mea, cu susținerea secretariatului, va circula amendamentele de compromis între raportorii din umbră pentru discuții. Dintre amendamentele prezentate mă refer la ideea de a elimina fragmentarea digitală dintre zona urbană și cea rurală, pe care am discutat-o pe 16 februarie, trebuie să ne gândim ce tehnologie se poate folosi, dar trebuie să ne gândim că lansarea comercială de A5G depinde de cooperarea între operatorii de telecomunicații mobile, sateliți, infrastructură și furnizorii de dispozitive și industriile vesticale pentru a ajunge uh, la ceea ce ne dorim în ceea ce privește investițiile pentru 5G. Adică în anumite zone infrastructura va fi instalată și putem să migrăm spre 5G și în alte zone mai îndepărtate prin satelit care au licența exclusivă pe o perioadă de timp. Astfel, această ruptură digitală se va reduce. Este necesar, e nevoie de fonduri publice și fonduri private pe care trebuie să le atragem asigurând siguranța juridică pentru investiții. Rolul nostru trebuie să fie să creăm egalitate și condiții asigurând cadrul juridic fără birocrație prea multă și fără obstacole. Și acest lucru mă interesează foarte mult. Să nu uităm că ideea este în beneficiul consumatorilor al pieței unice, vrem să-i dăm un impuls pieței unice. Trebuie să subliniem faptul că avem o șansă mare pentru o șansă pentru un sector a pieții de unde pot, putem ajunge la noi locuri de muncă, mai multă bogăție, coeziune și creștere. Suntem cu toții de acord că vrem să devenim, să avem un rol de lider. Sunt trei puncte importante. unu, să devenim liderii revoluției tehnologice, doi, să vedem că e o șansă strategică pentru Europa și trei, calea spre rolul de lider trebuie să meargă pe planul de acțiune al Comisiei. O societate europeană puternică cu tehnologia 5G este drumul cel mai inclusiv pentru a realiza piața unică digitală. Banda de mare viteză poate promova creșterea globală. Este foarte important să reacționăm eficient încă din primele etape ale dezvoltării tehnologiei 5G, astfel încât Uniunea să aibă o poziție de avangardă, ținând cont de avantajele extrem de înalte la nivel mondial pe care le presupune introducerea acestei tehnologii normele industriale care să fie acceptate de toată lumea pentru 5G trebuie să fie elaborate, iar dispozițiile, dispozitivele internet adoptate la această tehnologie sunt esențiale pentru a asigura adoptarea rapidă a internetului și lucrurilor. Și sunt convins că sectorul privat trebuie să-și asume o nouă poziție de lider în adoptarea acestor norme Trebuie să trecem la activitate urgent pentru tehnologia 5G cu scopul de a evita fragmentarea piețelor și pentru a împiedica crearea de bariere care să obstrucționeze interoperabilitatea. Trebuie să ne luptăm pentru o piață unică fără bariere Comisia ne spune că planul de acțiune pentru această tehnologie 5G pentru toată Uniunea deschide posibilitatea de a crea 2 milioane de locuri de muncă. Va fi posibil acest lucru cu o piață, pe o piață mai dinamică și cu o angajarea forței de muncă mai mare pentru a duce la piața unică digitală care să fie dinamică. Este mijlocul cel mai rapid pentru a întări creșterea și, evident, să creăm noi locuri de muncă de calitate. Mulțumesc comentariilor pe care le puteți face, vă mulțumesc uh, pentru propunerile de compromis și, cum spuneam și altă dată, sunt gata să colaborăm pe marginea amendamentelor pentru a putea redacta amendamentele de compromis cât mai repede cum puteți. Mulțumesc, Antonio, și acum să vedem grupurile politice. Nicola Dantil, socialiștii. Mulțumesc foarte mult, domnule Domnul Sergio Gutierrez nu este aici, așa că m-a rugat să-i citesc comentariile și opiniile cu care sunt de acord, pe care le-am mai tăiat pentru că nu avem timp. Poate nu sunt complete, dar cel puțin vor fi prezentate în timpul limitat. În primul rând, vreau să spun că majoritatea amendamentelor înaintate de raportor și cele din partea raportorilor din umbră sunt bune și reprezintă o bază de consens foarte bună. Sunt patru priorități pentru grupul meu. În primul rând, avantajele acestei tehnologii, pe lângă faptul că permite dezvoltarea internetului lucrurilor, tehnologia 5G are alte avantaje potențiale care vin din viteză, de exemplu, utilizarea vehiculelor autonome îmbunătățirea videoconferințelor care e bună și pentru IMM-uri și pentru consumatori și internetul de mare viteză. În al doilea rând, investițiile. Evident, pentru a ne atinge obiectivele, pentru activitățile colective până în 2025, avem nevoie de o atmosferă competitivă, concurențială trebuie să asigurăm uh, conectivitatea rapidă de calitate înaltă. Deci e nevoie de infrastructura necesară pentru utilizarea acestei tehnologii, așa că e nevoie de fonduri pentru această tehnologie. Un plan de finanțare ambițios pentru tehnologia 5G și trebuie folosită sinergia fondurilor existente pentru a încuraja Uh, parteneriatele public-privat și finanțarea din multe surse. De asemenea, am dori să cerem operatorilor să investească mai mult uh, în infrastructură pentru a îmbunătăți conectivitatea în zonele rurale și pentru a îmbunătăți acoperirea 5G. În al treilea rând, trebuie să eliminăm uh, acest uh, diviziune digitală. Trebuie să existe un al patrulea obiectiv al conectivității și anume eliminarea acestei prăpastii digitale și apoi standardele. Noi considerăm că trebuie să trecem urgent la standardizarea tehnologiei 5G pentru a evita fragmentarea piețelor și pentru a împiedica crearea unor bariere din calea interoperabilității și în cele din urmă, uh, amendamentele mele aduc uh, noutăți și inovații în text. Amendamentul 25 privind Wi-Fi pentru programele 4G. Nu e nimeni de la ECR? Alde Morton are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. 2G ne permit să conversăm mai bine, 3G să navigăm pe internet, 4G media streaming și acum societatea gigabiților trebuie să-și ia având, iar uh, firmele și consumatorii să o folosească la maxim. E nevoie de acțiune la nivel uh, european, pentru că altfel o să noi ia înainte Amendamentele mele se referă la acest lucru. Trebuie să folosim posibilitatea pentru toată Europa, firme și consumatori. Trebuie să avem parteneriate între industria verticală și consumatori, eu știu, media, divertismentul, sănătatea. Punerea în aplicare a 5G trebuie să ducă la uh, adoptarea unui cod al comunicațiilor în Uniunea Europeană pentru a avea predictibilitatea. Mai sunt lucruri de făcut, deci nu, ca să ne ajungem cu așa o mulțime de lucruri ca într-un pom de Crăciun. Și sperăm că noi vom avea un aviz puternic și ascultându-i pe colegii mei. Trebuie să găsim compromisuri bune și să continuăm să acționăm în acest sens. Mulțumesc! Mai sunt și alți vorbitori? Nu? Antonio, dorești să revii, să mai spui ceva? Da. Pur și simplu, în cazul lui Sergio Gutierrez, sunt cele patru puncte prezentante sunt perfect coerente, se menționează articolul 25, mi se, am o atitudine pozitivă și îl pot uh, include într-un compromis. Iar pentru restul, mulțumesc uh, intervențiilor uh, celorlalți vorbitori și o să vedem dacă amendamentele de compromis o să iasă așa cum dorește toată lumea. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă reamintesc că vom vota pe 21 martie la Comisia IMCO Cam asta este tot și încheiem și reuniunea de astăzi. Vă reamintesc că următoarea reuniune este pe 13 martie la ora 7 seara. Vă urez o seară plăcută tuturor. Mulțumesc!